începe întâlnirea noastră de astăzi. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea proiectului de ordine de zi. Vreau doar să spun că domnul Paliodeli nu va fi prezent aici astăzi sau mâine din motive personale. Și domnul Bruni este ocupat cu probleme instituționale. În ceea ce privește petiția de la punctul 7, va fi prezent producătorul. Este vorba despre retrageri de pe piața unei creme de protecție solară. Producătorul a cerut să ia cuvântul. Petiționarii de la 11 până la 14 vor fi și ei prezenți mâine dimineață la dezbaterea în legătură cu misiunea în legătură cu bunăstarea vom avea reprezentanții, vom avea prezent reprezentanții autorităților spaniole. Vom uh, discuta problema uh, la ora 11 pentru că domnul Gruni a cerut amânarea uh, acestui punct pentru că trebuie să fie prezent la o altă întâlnire. Și mâine la ora 10 vom vota uh, raportul Iturgari în legătură cu activitatea acestei comisii. După, după care avizul privind biodiversitatea al domnului Boștinaru. Dacă nu există obiecții la această propunere de ordine de zi, atunci o considerăm adoptată. Trebuie de asemenea să aprobăm procesul verbal al reuniunii din 26-27 aprilie. Dacă nu există obiecții, deci se consideră că acest proces verbal a fost aprobat. Vreau de asemenea să vă spun că procedura cooperării intensificate la uh, regula 50 uh, trece printr-o perioadă de incertitudine și este examinată de către birou. Însă am reușit să depășim aceste neajunsuri. Au existat câteva obiecții tehnice în legătură cu procedura care trebuia urmată. Acum mai avem doar un singur, un singur pas. Am primit autorizarea din partea președinției și ne mai trebuie Eh, decizia indicativă din partea coordonatorilor, decizie care a fost luată înainte să privim autorizarea. Deci, din motive procedurale, trebuie să ratificăm această decizie, pe care o vom, lucru pe care îl vom face mâine la reuniunea coordonatorilor. Ca orice întâlnire a comisiilor parlamentare, secțiunea B, de pe ordinea, dacă secțiunea B, dacă nu există obiecții asupra opiniilor exprimate sau declarațiilor în legătură cu aceste petiții, acestea vor fi considerate ca fiind discutate. Dacă există observații sau obiecții, atunci vor fi trecute la secțiunea A. Prima petiție care este supusă examinării este 5, 986 din 2006, adresată de Teodor, Teodoros Dalmaris. Petiționarul nu este prezent, deci voi da cuvântul reprezentantului Comisiei. Oui, bonjour. Bună ziua, domnilor și domnilor deputați. Aș dori să vă informez în legătură cu ultimele evoluții, în legătură cu aceste cu această petiție care a făcut și obiectul unei plângeri. Ancheta care a fost lansată de către Comisia Europeană privește cele șapte uh, societăți care uh, nu aveau uh, uh, autorizații de funcționare și nu respectau condițiile de igienă. Uh, autoritățile elene nu și-au respectat obligațiile de control și se, s-a cerut autorităților greci elene să trimită observațiile în legătură cu acest lucru. Comisia a primit, a primit un răspuns din partea autorităților elene în 30 aprilie 2010. În răspunsul lor, autoritățile elene informau decizia serviciilor veterinare se suspende de la 3 martie 2010 uh, funcționarea a șapte societăți care uh, erau implicate în comerțul cu ridicata și distribuția de produse de origine animală. În cadrul misiunii în Grecia, autoritățile grece, elene, au uh, informat Comisia că nu mai uh, există nici un fel de societate de acest fel în funcționare în piața respectivă. Cinci societăți sunt uh, în curs de transfer spre partea nouă a pieței. Comisia are intenția de a cere autorităților elene să confirme aceste informații. De altfel, această petiție face, făcea referire și la situația din alte piețe din Grecia, în special piața Rentis, și în ceea ce privește abatorul de la Preveza, autoritățile elene au informat Comisia în misiunea din mai 2006 2010 a Oficiului Alimentar și Veterinar că acest abator a fost închis. Aceasta este situația în momentul actual eh, în legătură cu abatorul de la Preveza. Acesta a fost închis și în ceea ce privește cele șapte societăți care au fost anchetate de către comisie și acestea nu mai sunt funcționale. Însă comisia va cere autorităților grece să, grecești să confirme aceste informații doamnă Mulțumesc, președinte. Am ascultat uh, foarte atent cele spuse de reprezentanta comisiei. Și eu am făcut cercetări și am cerut informații și mi s-a spus, într-adevăr, că din cele șapte societăți care funcționau pe piața de carne de la Redis, cinci dintre acestea au fost transferate și două au fost închise. Mi s-a spus de asemenea că în data de 19 mai 2010 este o dată destul de utilă, la întâlnirea finală dintre uh, OAVI și autoritățile grecești, Comisia a fost informată de aceste evoluții. În, ce, în ceea ce privește albatorul de la Preveza, din datele pe care le-am primit, Preveza nu mai este, acest abator nu mai este funcțional de asemenea, Consiliul Municipal din Preveza a decis ca uh, uh, locația pe care era amplasat acest abator va fi transformată într-un parc municipal. Uh, nu știu ce să cred despre această informație. Poate ar trebui să încheiem Uh, această petiție înainte de a se transforma uh, imobilul respectiv în altceva. Doamna președinte, și eu am primit uh, exact aceleași informații ca și doamna Rapti și de asemenea există o, o decizie din 2009 a Curții de Primă Instanță din Atena, 9159, prin care se respinge apelul domnului Dalmaris în legătură cu aceeași petiție, în legătură cu același subiect. Autoritățile elene au luat măsurile necesare uh, în ceea ce privește abatorul de la Preveza și uh, piața Redi, așa încât poate această petiție poate să fie clasată și acest caz să fie considerat închis. Nu ci sono altri interventi. Dacă nu mai există alte intervenții, s-a cerut ca această petiție să fie închisă. Însă reprezentantul Comisiei a spus că așteaptă raportul final al autorităților elene. Mi stanno dicendo che abbiamo ricevuto Tocmai mi se spune că am primit o notă care este încă în curs de traducere, dacă am înțeles bine, Însă pentru a da curs procedurilor, poate ar trebui să încheiem această uh, petiție atunci când vom avea un răspuns corect și o traducere a răspunsului. Doamna Rapti. Eh, să se Da, mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați dat voie să iau încă o dată cuvântul. După discuția de astăzi, trebuie să spun că am fost uh, surprinși foarte plăcut. Am văzut că Parlamentul European, conform tratatului de la Lisabona, nu este doar pe picior de egalitate, ci chiar cu un pas înainte față de celelalte instituții. Aveți însă dreptate, trebuie să facem totul conform procedurilor și să așteptăm confirmarea din partea Comisiei. Ah, sper că acest spirit să, de cooperare să ah, apară în toate cazurile pe care le vom examina în viitor. Questo appello alla Commissione noi lo lanciamo sempre. Întotdeauna facem același apel către comisie, deci uh, putem să susținem încă o dată acest lucru. În ceea ce privește relația între comisie și Parlament, secretariatul tocmai ne-a spus că am primit un răspuns direct dat fiind că Comisia și Parlamentul au uh, rol, roluri egale, Trebuie să vedem ceea ce se va întâmpla. Am primit nota în limba greacă, aceasta nu a fost încă tradusă. Eu nu pot să transmit nimic în calitate de președinte pentru că nu am primit, uh, primit încă răspunsul complet din partea autorităților elene. Deci vom lăsa această petiție deschisă, după cum s-a propus. David îmi spune că trebuie să trecem la petiția de la punctul 7, deoarece reprezentantul Comisiei pentru punctul 6 nu este prezent. Deci trecem direct la punctul 7. Există trei petiții grupate aici, din partea lui Birgit Mayer, Silvia Rögele și Waltraud Kurz. Producătorul este prezent, petiționarii nu sunt prezenți, însă producătorul a cerut ocazia să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Agnes Wolf, der Vala Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Reprezint firma Vala Heimittel din Germania. Reprezentăm unul dintre producătorii de produse organice care utilizează filtre pe bază minerală la cremele de protecție solară. Acum însă Dat fiind regulamentul de la Comisia Europeană, nu mai suntem măsură să producem aceste creme, pentru că în, uh, în sugestiile Comisiei se prevede un raport de 1 la 3 UVB la UVA, care nu mai poate fi atins pe bază de dioxid de titan. Așadar, consumatorii cremelor noastre nu mai pot să cumpere aceste produse și, de asemenea, uh, există și problema lipsei de alternative pentru cei care sunt alergici la um, alte produse alternative. Cerem așadar o derogare pentru aceste produse de protecție solară din următoarele motive. În primul rând, este important să subliniem faptul că este vorba doar despre o recomandare a Comisiei Europene, care însă are un caracter obligatoriu, fapt menționat și de Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, uh, autoritățile care uh, fac controle ne-au spus că sunt foarte atente cu recomandările Comisiei. De asemenea, baza științifică a acestei recomandări este una care ridică semne de întrebare și, nu în ultimul rând, standardul care este acum uh, impus, uh, uh, iată, uh, prezintă un raport destul de ciudat UVB la UVA, motiv pentru care noile creme vor trebui să conțină mult mai multe substanțe decât în trecut. Sigur, siguranța consumatorului reprezintă scopul ultim, trebuie să reprezinte scopul ultim în industria cosmeticelor, dar această recomandare când vine vorba despre filtrele pe bază minerală, e bine, a fost una care nu s-a axat foarte mult pe acestea. Se știe foarte clar că filtrele pe bază minerală sunt mult mai bune pentru cremele de co- pentru copii, spre exemplu. Mai mult decât atât, filtrele noastre pot să absorbă 90% din filtrele UVA, fapt care este, iată, binevenit. Deci, la urmă urmei, discutăm despre doar 10% um, rata radiațiilor care mai rămân. Așadar, cred că ar fi trebuit să existe la acest capitol o derogare în recomandarea în cauză. La final, doresc să mai subliniez încă un lucru. Ne bucură faptul că putem să fim prezenți astăzi aici la Comisia pentru Petiții și că putem să luăm cuvântul în numele producătorilor de produse organice și asta nu doar pentru că avem ocazia să luăm, nume, să luăm cuvântul numele companiei, ci și numele consumatorilor noștri. Cred că acesta este punctul cel mai important la acest capitol. Țin să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că am putut să iau cuvântul. Grazie, il rappresentante della Commissione, Roman Mocri. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei, domnul Roman, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt astăzi aici pentru a clarifica chestiunea cremelor cu factor de protecție solară. După ce am auzit care au fost obiecțiile producătorilor la această recomandare, am dorit să subliniem următorul lucru. Această recomandare nu face diferența între substanțele naturale și substanțele chimice. Prin urmare, nu avem un temei juridic pentru a lua în calcul un produs cosmetic ca fiind într totul natural și altul ca fiind într totul chimic. Există anumite inițiative la nivelul european, inițiative individuale pentru a stabili anumite criterii în vederea clasificării produselor cosmetice ca fiind naturale pentru a fi etichetate ca atare pe viitor. Dar trebuie să nu uităm faptul că astfel de criterii de etichetare nu sunt încadrate în legislația privind cosmetice, legislația europeană. În al doilea rând, eficacitatea produselor cu, pentru protecție solară reprezintă un lucru foarte important pentru sănătatea consumatorilor. De aceea, în anul 2006 s-a emis această recomandare privind eficiența acestor produ- produse. Discutăm și despre un standard minim de eficacitate pentru a asigura o protecție optimă împotriva radiațiilor UVA, dar și împotriva radiațiilor UVB. Ra ra raportul recomandat de 1 la 3 între UVB și UVA este menit să asigure faptul că aceste creme ne protejează și împotriva radiațiilor UVA. Acest raport, așadar, poate să fie justificat din punct de vedere științific, bazându-ne pe dozajul uh, UVB, de radiații UVB, UVA și protecția împotriva acestora. De asemenea, din punct de vedere juridic, după cum s-a spus deja, această recomandare nu are caracter obligatoriu. Tocmai de aceea este foarte complicat să facem o derogare de la o recomandare este la urma urmei la latitudinea producătorului. Acesta poate să decide să producă creme 100% naturale sau nu. De asemenea, țin să menționez faptul că, în prezent, Comisia nu deține informații privind implementarea acestei recomandări. Aceasta este acum, acestea sunt informațiile pe care le dețin eu, deci totul este la latitudinea producătorilor, din câte știu eu. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Există lor de cuvânt pe marginea acestui subiect? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să spun că trebuie să respectăm ambele puncte de vedere. Odată să ținem seama de ceea ce spune Comisia Europeană privind protecția consumatorilor, pe de altă parte să ținem seama și de producătorul care vedem că vizează un grup sensibil și relativ mare de consumatori. Avem în Europa 80 de milioane de persoane alergice la diverse substanțe. Deci trebuie să vedem cum anume putem să acționăm pentru a preîntâmpina aceste alergii. Pielea reprezintă cel mai sensibil organ al omului. Toate substanțele chimice care vin în contact cu pielea vor ajunge la final în organism. Și atunci trebuie să vedem ce anume se întâmplă, de exemplu, cu un copil de câteva luni care are neurodermită și știm foarte bine că există foarte multe astfel de cazuri, ce se întâmplă cu acest copil în momentul în care nu are voie să intre în contact cu produsele tradiționale. Trebuie să vedem ce alternativă găsim pentru aceștia, și anume uh, cremele cu factor de protecție solară pentru a asigura, iată, un trai decent pentru aceștia și pentru a-i proteja împotriva radiațiilor. Mulțumesc! Äh, äh, Domnul Iar, mulțumesc. Mă alătur spuselor antevorbitoare mele. Poate că am putea eticheta altfel aceste produse, pentru că, în primul rând, din câte am înțeles, această cremă nu este deloc dăunătoare, în al doilea rând este foarte bună pentru persoanele care au alergii, în al treilea rând, iată, este și o cremă cu protecție solară, dar, din câte am înțeles, nu respectă acel raport dat. Poate că am putea să ajungem la o altă etichetare, o altă denumire, astfel încât să se continue linia de producție a acestei creme. A doua mea întrebare ar fi următoarea. Sigur, nu putem să îi spunem producătorilor ce produse se pune pe piață și ce nu, dar în momentul în care discutăm despre un produs 100% natural, atunci uh, trebuie desigur ca acesta să respecte acel raport de 1 la 3, altfel crema în sine nu va respecta standardele impuse și acum ajung la iarăși la primul punct menționat de mine, cum anume putem să tratăm această cremă pe piață. Îmi cer scuze, văd că se face microfonie, dar cred că nu este vina mea, pentru că nu am niciun aparat asupra mea. Așadar, cum anume putem să plasăm pe piață această cremă astfel încât să mm, trecem cumva peste acest obstacol al raportului uh, de 1 la 3, pentru că nu în ultimul rând discutăm nu doar de o cremă cu factor de protecție solară, ci despre o cremă care, iată, vizează o anumită grupă de consumatori ce nu poate să utilizeze alt produs. Mulțumesc! Jeg vil blot øh, sige, at jeg synes, det er meget det er meget Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun și eu că mi se pare că avem aici o situație extrem de dificilă. Trebuie să ne exprimăm pe marginea acestui subiect sensibil. Avem un produs care vizează un grup aparte de consumatori, și anume cei care suferă de alergii. Să nu uităm că avem însă și produse naturale care pot și ele să fie periculoase. Și atunci nu trebuie să plecăm de la premisa greșită că atunci când discutăm de un produs natural, acesta nu este periculos. Există foarte multe extrase naturale care generează și ele alergii. Și atunci trebuie să fim foarte atenți pentru că producătorul trebuie să soluționeze această chestiune în fața instanței. Nu putem noi să ne exprimăm pe marginea unui, unui asemenea subiect și să fim noi cei care decid dacă un produs este sau nu periculos numai pentru că este natural. Putem uh, să nu, să nu uităm că și plantele pot să ne omoare. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Uh, Mulțumesc, președinte. Aș dori să reiau câteva puncte. Avem așadar recomandarea Comisiei. Avem însă și niște linii directoare care sunt implementate la nivelul industriei pentru a îmbunătăți etichetarea produselor cu factor de protecție solară. Această nouă metodă de etichetare propune logo-uri pentru identificarea produselor care asigură raportul de 1 la 3, astfel încât să ofere protecție minimă împotriva radiațiilor UVA. Așadar, a existat o propunere și anume ca produsele naturale care nu pot să respecte acest raport minim să nu, să nu mai utilizeze logourile UVA, de protecție UVA. În ceea ce privește ingredientele naturale, Comisia este de părere că și acestea pot să genereze alergii. Prin urmare, nu sprijinim opinia agenților industriali care spun că produsele naturale nu pot cauza alergii sau nu pot să genereze iritații, pentru că uneori se ajunge la astfel de probleme. Acestea au fost punctele esențiale pe care am dorit să le menționez. Deci putem să cerem producătorilor să schimbe logourile UVA, să nu le mai folosească și, de asemenea, putem să găsim noi metode de, adresa, de a ne adresa consumatorilor astfel încât să asigurăm protecția împotriva radiațiilor UVB. Putem să găsim metode de a comunica cu consumatorului ce fel de protecție oferă o cremă și ce protecție nu oferă. În ceea ce privește dioxidul de titan, se spune că acesta este natural, dar am auzit că procesul de obținere a dioxidului de titan, titan impune o reacție chimică. Asta pentru a obține dioxid de titan în formă pură. Și atunci, chiar dacă producătorul vine și spune că avem de-a face cu un produs 100% natural, să nu uităm că există această reacție chimică ce uh, face ca acel produs să rezulte la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Non ci sono altri interventi. Eh, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Un ulteriore parere alla Commissione eh, sul mercato interno. Există o propunere de a solicita încă o opinie Comisiei. Nu știu dacă ar fi bine să obținem informații mai detaliate în legătură cu etichetarea și cu eh, datele furnizate pe produs. Mă întreb dacă ar fi uh, o idee bună. Ce părere aveți? Să cerem mai multe informații din partea Comisiei, de la Comisia pentru Piața Internă. La întrebarea mea am primit răspuns. Deci știu că există o reglementare. Vorbitorul reia și să nu uităm că trebuie să respectăm acel raport de 1 la 3 între radiațiile UVA și UVB pentru a avea de face cu factor, cu o cremă cu factor de protecție solară. Dacă, în schimb, produsul nu respectă acest raport, atunci poate fi etichetat altfel. Deci să nu uităm că nu există o interdicție la adresa producătorului. Producătorul poate să pună pe piață acel produs în continuare, să menționeze faptul că ajută la uh, protecția solară, dar uh, nu cu etichetarea care prevede um, protecția împotriva radiațiilor UVA, UVB. Așadar, totul este la latitudinea producătorului, după cum s-a spus. Și de aceea consider că nu există întrebări care rămân netratate, pentru că producătorul, iată, poate să pună pe piață în continuare acel produs cu condiția să schimbe etichetarea. Nu știu dacă am înțeles doar eu asta. Mulțumesc. La produttore rappresentante della, della società ha qualcosa da aggiungere? Reprezentanta producătorului mai dorește să adauge ceva? Am încercat adineauri să spun că nu este atât de simplu pentru că avem autorități care fac controle și care mai devreme sau mai târziu se vor raporta la o recomandare, la un act normativ și așa mai departe. Și tocmai de aceea nu cred că vom avea succes în acest demers cu schimbarea etichetării. De aceea ă, trebuie să fim foarte atenți. Când vine vorba despre filtrele, filtrele de protecție, Cred că acestea nu sunt decisive. Este decisiv uh, faptul că ne putem referi la dioxidul de titan, un filtru care s-a dovedit a fi extrem de eficient și cred că această petiție arată că nu neapărat noi, producătorii, suntem cei care ne plângem, ci mai degrabă consumatorii care doresc să utilizează în continuare produsele noastre pentru că cu siguranță au văzut că sunt foarte bune. Aș dori și eu, la rândul meu, să aflu uh, cât de grave trebuie să fie alergiile și cât de grave trebuie să uh, fie efectele secundare care sunt generate de filtrele naturale de protecție solară pentru a avea într-adevăr o problemă. Sì, quindi la, la, la posizione non, non cambia perché non, non c'è un obbligo rispetto. Așadar, vă păstrați poziția. nu aveți uh, obligația de a retrage de pe piață produsele uh, ca urmare a acestei recomandări. Compania a ales să retragă produsele acestea de pe piață, deși ar fi fost suficient să modifice doar eticheta acestora. Consumatorul uh, trebuie să poată alege. Dacă cunosc produsul respectiv, pot continua să îl cumpere ca produs cu protecție solară chiar dacă uh, acest produs nu uh, are eticheta respectivă. Am încheiat discuțiile pe marginea acestei petiții sau uh, mai are cineva ceva de adăugat? Mai sunt clarificări de făcut? Avem un răspuns specific pentru uh, petiționari? faptul că putem uh, vedea, deci putem spune, le putem spune celor uh, de la, din partea producătorului că acest produs se poate întoarce pe piață dacă modificăm, uh, dacă își modifică eticheta, așadar această petiție este închisă, transmitem petiționarilor această comunicare. Trecem la punctul 6 acum. Petiția 33 pe 2009, adresată de Klaus Landal. Petiționarul nu se află în sală, Așadar, uh, îi voi da cuvântul domnului Nicola Copolo de la Comisia. Thank you very much. Um... Doamna Copolo are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Această petiție vorbește despre uh, etichetare cu privire la origine, o problemă dezbătută cu ardoare. Uh, Acum, având în vedere că se uh, discută la comisie uh, o propunere privitoare la informațiile oferite consumatorilor pe alimente. Etichetarea cu privire la origine este voluntară și este impusă doar în cazurile în care consumatorii pot fi induși în eroare în privința provenienței uh, alimentelor respective. Și ea mai este obligatorie în uh, cazul uh, aplicării regulilor sectoriale, legislație verticală în cazul produselor uh, precum vinurile, fructele, legumele, carnea de vită, ouă, carnea de pui importată, de pasăre importată și altele și, și peștele. Este foarte important ca atunci când se precizează originea unui produs, informațiile respective să nu inducă consumatorul în eroare. Legislația are ca scop asigurarea bunei informări a consumatorilor cu privire la calitatea alimentelor și la uh, valorile nutriționale ale acestora. Noua propunere privind informația furnizată pe alimente uh, a fost uh, foarte intensă, însă nu am ajuns la concluzia că impunerea etichetării cu privire la origine este justificată. Solicitarea informațiilor, necesitatea uh, furnizării acestor informații variază de la un stat la altul și uh, nu prezintă interes decât în cazul anumitor alimente. În principiu, precizarea originii alimentelor este voluntară, se face pe bază voluntară și devine obligatorie doar în cazurile în care consumatorul poate fi indus în eroare. În ceea ce privește uh, etichetarea voluntară cu privire la origine, noua propunere a Comisiei uh, stabilește câteva reguli uh, în care se spune că atunci când uh, pe un produs sunt prevăzute informații cu privire la origine, aceste informații trebuie să nu inducă consumatorul în eroare. În ceea ce privește alimentele procesate, se menționează acolo dulceața în această petiție, dacă informațiile privitoare la țara de origine sunt furnizate pe produs, acest lucru înseamnă că produsul respectiv a fost produs în țara respectivă și că a fost uh, supus la ultima transformare importantă în țara menționată pe etichetă. Propunerea impune și precizarea originii sau locului de proveniență a, ingredientelor principale, atunci când aceste ingrediente provin dintr-o locație diferită de originea produsului finit. Ceea ce înseamnă în cazul acestei petiții că dacă dulceața este etichetată ca uh, provenind din Africa de Sud, acest lucru înseamnă că și fructele uh, provin din uh, Africa de Sud. Dacă fructele provin din alt loc, producătorul are obligația de a preciza originea acestor ingrediente. La ora actuală se poartă discuții în contextul noii inițiative de la DG Agri, discuții privitoare la calitatea produselor agricole, în care s-a ridicat, uh, s-a dus în discuție și uh, problema locului cultivării produsului respectiv. După apariția unei cărți uh, verzi, am primit uh, întrebări uh, referitoare la obligativitatea de a menționa locul de origine și locul de cultivare. Opiniile sunt uh, contradictorii în această privință. Reprezentanții consumatorii și fermierilor susțin precizarea mai multor informații în legătură cu în locul de cultivare pe etichetă, însă sectoarele de procesare și uh, vânzătorii cu amănuntul au spus că aceste informații pot deveni uh, destul de complicate și pot uh, crea confuzie la nivelul consumatorului. Lucrăm la comunicarea privind uh, calitatea produselor agricole. Problema rămâne încă în discuție. La ora actuală nu putem uh, anticipa care va fi rezultatul final al acestor discuții. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu această petiție? Având în vedere că am ascultat opinia comisiei, cred că am uh, încheiat analiza acestei petiții, am analizat în detaliu uh, problema etichetării, având în vedere că la Comisia pentru Agricultură dezbaterea este încă în curs, cred că ar fi o idee bună să încheiem uh, această petiție și să o transmitem Comisiei Agri, care probabil are și, uh, și probabil că și Comisia pentru Piață Internă are competență în acest domeniu. Sunteți de acord să încheiem această petiție? Bun. Trecem atunci la petiția numărul 8, 1428 pe 2009. Este o petiție adresată de domnul Coster, care nu se află în sală. Voi da cuvântul uh, domnului Susan Höcker, reprezentanta comisiei. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Petiționarul solicită să uh, nu se mai facă teste pe animale uh, în scopuri cosmetice, în cazurile în care se poate renunța la aceste teste și uh, face trimitere la un uh, articol de lege această solicitare se uh, reflectă în legislația europeană privitoare la cosmetice, care a interzis uh, testarea um, la nivelul uh, ingredientelor și există și o interdicție privind comercializarea anumitor produse care folosesc ingrediente care au fost testate pe animale Există și o excepție 2013, până în 2013 pentru anumite uh, produse care sunt în curs de revizie. Acestea vor fi revizuite în martie anul uh, viitor. Considerăm că um, subiectul care îl interesează pe petiționar se reflectă deja în legislația existentă. Doamna președinte, Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc. Se pune întrebarea dacă avem aici un subiect deschis sau nu. M-am ocupat de această problematică și în momentul în care am fost deputat în Parlamentul German. Știu că în ceea ce privește domeniul științei, știința este mult înaintea procedurii de acordare de licențe pentru astfel de teste. Așadar, știu că am putea să ne lipsim de testarea pe animale, să facem o testare celulară, de exemplu, pentru a nu mai utiliza animalele în laborator. Am putea așadar să facem testarea pe celule, după cum am spus. Dar se discută despre recunoașterea reciprocă a rezultatelor. Și atunci trebuie să ajungem la un consens în ceea ce privește recunoașterea rezultatelor, pentru că foarte mulți producători ar renunța la testarea pe animale dacă ar spune că au o altă dovadă dintr-o altă parte ce poate fi recunoscută ca atare. Deci aceasta este problema de bază aici, nu neapărat o problemă științifică, uh, este neapărat o problemă ce ține de poziția cercetătorilor, ci este o chestiune de aprobări și acordări de licențe. Și atunci trebuie să vedem exact cum anume putem proceda pentru a ajunge la liman, pentru că, sincer să fiu, nu știu cine ne este dușman aici. Din obișnuință, mulți recurg la testarea pe animale, mulți spun că fac acest lucru din lipsă de inovație și așa mai departe. Deci nu știu exact care este situația, pentru că discutăm despre chestiuni precum uh, testarea celulară, iată o metodă care ar putea să fie o alternativă foarte bună la testările pe animale. De 10 ani citesc mereu că ne aflăm la un punct de cotitură, dar dacă ne uităm la cifre, dacă vedem exact care este situația, atunci vom vedea că numărul testărilor pe animale nu scade, ci, ba, potrivă, crește. Mergem atunci, ne adresăm producătorilor care ne spun că ar dori să renunțe la uh, testarea pe animale, dar nu primesc uh, licențele pentru a face acest lucru și pentru a recurge la testarea celulară. Deci ne învârtim cumva într-un cerc vicios și vom vedea și vedem de fiecare dată că ne aflăm mereu în punctul din care am plecat. De aceea aș dori să fac un apel la comisie pentru a vedea dacă nu, anum, dacă nu putem să facem, să înregistrăm progrese în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a rezultatelor. Domnul Ocan are cuvântul, spune doamnă președinte. Doamna Ocan. Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul anilor 90, timp de patru ani, am fost activă în organizația care era responsabilă de reglementarea testării pe animale. Deci eu reprezint, practic, eh, animalele pe care se efectuează teste. Și dacă se utilizează cele mai bune practici în testarea pe animale, atunci vom vedea că toate costurile impuse sunt extrem de mari. Uh, Așadar, discutăm și despre anumite motive economice și financiare care vin pentru a-i determina pe producători să nu renunțe la testarea pe animale. De asemenea, țin să spun că noi, în Europa, avem o altă reglementare prin testarea pe animale prin comparație cu Statele Unite. În Statele Unite, dacă există o anumită problemă, atunci automat vine o ceată de avocați ca să analizeze problema. Noi, în schimb, avem o situație diferită, pentru că aici producătorul este direct responsabil. Cred că ar trebui să adresăm o întrebare comisiei pentru a vedea dacă există dovezi științifice care să ateste posibilitatea renunțării complete la testarea pe animale. Este imposibil să spunem că suntem prietenoși cu animalele și nu facem nimic în această privință. Cred că ar trebui așadar să venim în sprijinul protecției animalelor, dar să nu uităm că trebuie să ne gândim și la producătorul care la final trebuie să suporte costurile altor teste alternative. De 10 ani am pregătit o directivă care, uh, iată, uh, prevede uh, abolirea testării pe animale. Mulțumesc. Domnul Helman are cuvântul, spune președinta. Uh, thank you, Chairman, and I apologize for... Mulțumesc, domnul președinte. Îmi cer scuze pentru că am întârziat și că am lipsit o parte din dezbatere. Îmi cer scuze dacă voi repeta subiectele care au fost deja abordate. Mă interesa foarte mult opinia domnului Iar în privința acestei uh, chestiunea structurilor de reglementare care îi împiedică pe cercetători uh, și uh, pe producători să folosească metode care nu folosesc starea pe animale. Și dacă este așa, trebuie să luăm uh, măsuri. Cred că toți deputații europeni sunt împotriva testelor pe animale, dacă există o alternativă. Deci m-a interesat foarte mult uh, ce are de spus Comisia în privința structurilor de reglementare și uh, dacă acestea împiedică crearea altor metode Mă interesau de asemenea observațiile doamnei uh, Ocan în privința costului uh, testării pe animale. Se pare că um, cei care fac campanii împotriva testării pe animale um, spun adesea că sunt uh, oameni de știință malefici care fac cu plăcere teste pe animale. Nu cred că aceasta este problema, însă, într-adevăr, foarte multe părți consideră că testele pe animale sunt extraordinar de scumpe. Uh, deci cred că mulți uh, ar trece la alte teste care nu implică testarea pe animale dacă ar putea să o facă, dacă posturile le-ar permite-o. Am uh, auzit o știre în această dimineață și anume uh, existența unui nou vaccin împotriva cancerului de sân. S-a publicat în America un studiu, s-a făcut un studiu pe 12 șoareci și se pare că acest vaccin a funcționat foarte bine, rezultatele au fost extraordinar uh, de uh, bune. Nu știu cum poți face teste pentru a vedea dacă împiedici forma cancerului la sân, uh, altfel decât pentru tot animalul. Ca Ca reprezentant în Parlamentul European a 4,2 milioane de oameni, din care jumătate sunt femei, nu știu cum uh, le pot uh, spune că nu o să testez un vaccin care uh, previne cancerul la sân pentru că vreau să salvez viața a 12 șoareci. Nu nu, alte intervenții? La... No. Nu mai există alte intervenții. Domnul Poștinaru. Mulțumesc, domnule președinte. Abordarea este în momentul de faă mai degrabă științifică și tehnică și oricâtă pasiune politică am pune în uh, uh, soluționarea unor cazuri similare, mă tem că intrăm într-o înfundătură. Colegul Iar a menționat un lucru extrem de important. Recunoașterea testelor, a evaluărilor. Or mi-amintesc uh, și colegii care au fost în delegaia în Spania au constatat același lucru? Că există anumite investigații de laborator, fie că se referă la radioactivitate sau la uh, teste efectuate pe animale sau teste pe celule, care nu au recunoaștere la scară europeană. Și fiecare parte pune sub semnul în discuției autoritatea și seriozitatea experimentului celuilalt. De aici disputele. Ori, dacă Uniunea Europeană își propune astăzi să avanseze către guvernarea economică și să evalueze bugetele naționale înainte de a se ajunge cu ele în parlamentele naționale, cred că un mecanism european de recunoaștere a experimentelor și evaluărilor de laborator este cu atât mai important acesta fiind de natură a, pe de o parte, a permite avansul evaluărilor de laborator, pe de altă parte, reducerea experimentelor pe animale. Și nu văd de ce, din punct de vedere tehnic, Comisia Europeană nu ar putea să conceapă atât cadrul legal, cât și cadrul instituțional prin care un număr de laboratoare europene să fie acreditate să dea această recunoaștere pentru diversele tipuri de teste cu care suntem confruntați. Utilizarea animalelor și experimentarea pe animale vii, inclusiv în domeniul cosmeticii sau al medicinei, se leagă inclusiv de natura subiectului respectiv. Cred că e cazul ca, până la urmă, Comisia Europeană să abordeze o soluție europeană pentru acest tip de teste o recunoaștere europeană pentru acest tip de teste care permite apoi inclusiv uh, acele avansuri științifice tehnologice care să diminueze utilizarea uh, uh, animalelor pentru, vii pentru experimente de natură științifică sau medicală. Mulțumesc! Adesso non ci sono altre richieste di parola, la responsabile... Dacă nu mai există intervenții, vom da din nou cuvântul reprezentantei Comisiei. Nu știu dacă mai există ceva de adăugat în acest moment. Da? Din punct de vedere al cosmeticelor, există o alegere politică foarte clară o alegere mai rigidă decât în alte scheme. Există o interzicere a testelor pe animale în domeniul produselor cosmetice, indiferent de costul sau disponibilitatea metodelor. Este o alegere de ordin politic. De asemenea, în ceea ce privește disponibilitatea științifică a metodelor, uh, există o uh, asemenea prevedere în directiva asupra produselor cosmetice care va fi discutată doar în martie 2011. Am început un proces cu un centru de cercetare al Comisiei și cu experții pentru a hotărâ uh, stadiul în care ne aflăm cu cercetarea în aceste domenii. Însă am început acest proces, am făcut un raport Parlamentului în legătură cu progresele înregistrate și un posibil calendar în ceea ce privește validarea metodelor. Centrul de cercetare are metode de validare a testelor. Însă, cele trei puncte din directiva cosmeticelor spun că uh, nu există încă metodele necesare. Uh, acesta a fost observația din partea comisiei. E una materie. Vă mulțumesc. Este vorba de o problemă care uh, duce la dezbateri foarte pasionale. Cu toții ne opunem utilizării anim animalelor în scopuri experimentale. Deci uh, sugerez să uh, ne gândim la această problemă, pentru că există această petiție și cele șase petiții următoare care vizează testarea pe animale vii poate ar trebui să ne gândim la alte uh, uh, probleme. Poate am putea trece acum însă la petițiile de la punctul 9, 915, 2008, 1063, 2008, 1502, 2009 în absența petiționarilor, dau cuvântul din nou reprezentantei Comisiei. Mulțumesc, doamne președinte. Cu voia dumneavoastră, aș dori să includem și punctul 10 cu alte două petiții care se referă la uh, același subiect. Toate aceste petiții sunt, se leagă de uh, revizuirea directivei 86.6 din 2009 în legătură cu protecția animalelor utilizate în experimente. În vederea răspunsurilor date, uh, vreau să vă informez de ultimele evoluții în ceea ce privește revizuirea acestor directive. Am ajuns la un acord politic în legătură cu fondul între Parlament și Consiliu anul trecut în președinția suedeză și la întâlnirea finală din 7 aprilie am ajuns la un acord în legătură cu punctele care privesc comitologia ca, privi, or, ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Noi la comisie credem că am ajuns la un echilibru între ceea ce este nevoie pentru a proteja animalelor și pentru a ne asigura că industria și comunitatea de cercetare poate să uh, supraviețuiască și să poată să uh, rămână competitivă la nivel internațional. Proiectul de lege, care sperăm că va fi adoptat, uh, conține cele trei principii R în ceea ce privește conținutul și în legătură cu aceste petiții, mă voi referi la petiția uh, doamnei An, care Eh, cere interzicerea folosirii primatelor și uh, o altă petiție care cere interzicerea uh, testării pe animale. Se, și după aceea doamna Hemingway cere susținerea amendamentelor uh, petiției europene. Celor două uh, puncte la, la petiții de la punctul 10 țin de utilizarea câinilor din rasa Beagle și a puilor Beagle. În ceea ce privește aceste petiții, Comisia confirmă că textul convenit uh, include toate aceste preocupări. Textul care va fi adoptat va avea o cerință de evaluare sistematică uh, din punct de vedere etic. Însă nu se uh, încurca uh, evaluarea etică cu evaluarea produselor. Exist, se acordă atenție uh, sporită primatelor non-umane și uh, cerințe în ceea ce privește evaluările retrospective după ce s-au terminat proiectele. Există și proceduri care, mm, în prevedere în ceea ce privește mm, tipul de proceduri. De asemenea, în ceea ce privește antropoidele mari, există o clauză de salvgardare în cazul în care va exista o epidemie majoră. În ceea ce privește metodele alternative, uh, de asemenea în domeniul cosmeticelor, se fac multe eforturi în Uniunea Europeană și am, în răspunsul nostru am făcut referire la aceste uh, programe cadru, validarea prin ECON și uh, accelerarea uh, părții de reglementare ECON. Revizuirea directivei uh, se referă la patru puncte care trebuie să contribuie la o uh, disponibilitate mai mare a metodelor alternative în viitor. În primul rând, cere statelor membre să identifice uh, laboratoare specializate pentru a aduce mai multe resurse. În al doilea rând, cere statelor membre să promoveze alternative la nivel internațional. Aceeași cerință care a fost făcută și în domeniul internațional. În ceea ce privește acceptarea reglementară, Uh, o problemă în trecut a fost durata procedurii uh, și, de asemenea, relevanța uh, unei metode sau alteia în ceea ce privește cerințele legislative. Noua directivă va cere fiecărui stat membru să numească un punct unic de contact de consultare în legătură cu regulamentele, ceea ce va urgenta uh, procedura. În ultimul rând, se stabilește uh, un uh, laborator de referință european care va ține de ECVON, dar care până acum nu are statut juridic. Deci se dă uh, statut juridic uh, activității ECVON. De asemenea, menționăm transparența de la punctul 10. Există multe îmbunătățiri în domeniul transparenței. Există evaluarea etică care trebuie să fie imparțială și transparentă. Există o cerință de publicare a rezumatelor non-tehnice a produselor testate pe animale. Există în unele cazuri și o cerință de evaluare retrospectivă și, în ultimul rând, există cereri de raportare statistică. Deci uh, se îmbunătățesc uh, uh, situațiile actuale. În ultimul rând, un element care este foarte important pentru comisie Uh, pune, punerea în aplicare, care trebuie să fie corectă. Credem că creșterea transparenței uh, va duce și la creșterea uh, conformității. Există și inspecții regulate și există și dacă există suspiciunea de neconform neconformitate, există posibilități de intervenție. Pentru a ajunge la uh, procedura de acum, Consiliul trebuie să adopte uh, poziția comună în 3 iunie, care poate să fie urmată de votul în plenară de Parlamentul European în septembrie, în Comisia Agri în iulie. După aceea, intrarea în vigoare va fi în această toamnă și vor urma 24 de luni pentru transpunere în legislațiile naționale. Textul uh, depus, a fost depus pentru adoptarea Consiliului. Voi da, lăsa un link uh, secretariatului și vă voi lăsa și un document uh, tipărit. Mulțumesc. Cred că răspunsul comisiei a disipat câteva din întrebările pe care le aveam anterior în special în ceea ce privește problemele legate de aceste petiții. Comisia este conștientă de uh, problemele existente și a propus inițiative pentru a întâmpina și uh, a opri uh, testarea pe animale în anumite scopuri. Putem considera aceste petiții încheiate și putem trans- închise și putem transmite răspunsul petiționarilor respectivi. Trecem acum la punctul 11, petiția 1274 din 2009, adresată de Rachel Mullen. Petiționarea este prezentă, deci îi voi da cuvântul doamnei Rachel Mullen. Um, uh, Mulțumesc. Eu lucrez cu Alianța pentru Egalitate și Drepturi și uh, mă refer la obligațiile uh, în ceea ce privește egalitatea și paritatea și efectele reducerilor bugetare asupra cerințelor de egalitate. Guvernul irlandez a desfințat infrastructura de egalitate și pentru drepturile omului. Aceasta constă în 83 de ONG-uri, foarte mulți activiști. Pe noi ne preocupă ceea ce se întâmplă în Irlanda în ceea ce privește susținerea drepturilor omului. Această petiție este susținută de către eurodeputații Pontius de Rosa, Gay, domnul Kelly, Gay Mitchell, Sean Kelly și Marian Harkin. În octombrie 2008, bugetul autorității de calitate a fost redus cu 43% de la 5,87 milioane la 3,3 milioane. Uh, CEO-ul autorității din ace, la acea dată și-a dat demisia în decembrie 2008 în semn de protest. Demisia sa a fost urmată de demisia a încă șase membri ai Consiliului. Au existat și alte reduceri semnificative uh, în ceea ce privește protecția împotriva discriminării. Comisia pentru Drepturile Umane din uh, Irlanda și-a văzut bugetul redus cu 31%, Uh, comitetul Consultativ în ceea ce privește rasismul a fost uh, uh, desfințat și Comitetul Vorbitorul este rugat să vorbească mai rar. Aceste reduceri bugetare referitoare la măsurile pentru egalitate și antidiscriminare au fost corespunzătoare cu uh, nu au fost uh, proporționale cu reducerile din Departamentul de Justiție, Egalitate și Reformă Legislativă, care au fost între 2 și 5%. Uh, cercetările independente făcute în 2009 în ceea ce privește impactul acestor reduceri au ajuns la următoarele concluzii reducerea cu 43% a bugetului Autorității pentru Egalitate și reducerea personalului de la 53 la 38 înseamnă că capacitatea sa de a-și îndeplini funcția nu mai uh, poate să fie îndeplinită. Independența acestui organism a fost compromisă datorită uh, finanțării insuficiente Uh, și în uh, 2007 a fost numit un reprezentant din departamentul imediat superior în Consiliu, care, ce, lucru care, este, care contravine standardelor de bune practici internaționale. Uh, părți interesate cheie au spus că profilul Autorității pentru Egalitate a fost redus, numărul de cazuri a scăzut și uh, a scăzut angajamentul și colaborarea cu sectorul ONG. Iar acum îi dau cuvântul colegei mele Orlac O'Farrell pentru a vă prezenta temeiul juridic al plângerii noastre. Farrell, I'm an... Mulțumesc, sunt Orla O'Farrell și sunt un activist independent în uh, domeniul legalității și parității. În ceea ce privește uh, asociația ERA, ei bine, guvernul irlandez s-a folosit de reducerile bugetare pentru a lansa un atac la adresa corpului privind egalitatea și paritatea pentru a împiedica acțiunile acestuia. Această alianță, care suferă acum din cauza uh, reducerilor bugetare, a suferit și din cauza subminării sale ca autoritate. Acum uh, nu mai poate să își exercite funcțiile în uh, conformitate cu actele normative privind egalitatea uh, actele comunitare. Totuși, noi suntem în continuare cu, în conformitate cu legislația comunitară. Credem însă că Date fiind aceste reduceri bugetare, riscăm să fim în neconformitate. Așadar, autoritatea pentru egalitate trebuie să poată îndeplini cinci funcții. În primul rând, să asiste victimele discriminării pentru ca acestea să acționeze în instanță. În al doilea rând, să facă sondaj în ceea ce privește discriminarea, să publice rapoarte și să facă recomandări, să se implice în procedurile judiciare și administrare pentru punerea în aplicare a um, drepturilor victimelor și, în ultimul rând, trebuie să fie independentă în exercitarea tuturor acestor acțiuni. În octombrie 2008, bugetul uh, alianței noastre a fost uh, redus cu 43%, de la 5,7 milioane la 3,3 milioane. Uh, a urmat mai apoi o decentralizare a Autorității pentru Egalitate, uh, astfel încât am uh, primit un sediu departe de Dublin, motiv pentru care acum cadrele noastre, funcționarii noștri sunt împărțiți în două. Numărul angajaților a scăzut la 53 la 38 și am pierdut foarte mulți experți și foarte mulți profesioniști. În august 2009, uh, consilierul juridic a demisionat și nu a fost înlocuit. Credem că acest lucru reprezintă o lacună foarte importantă în ceea ce privește eficacitatea autorității noastre și uh, exercitarea uh, funcțiilor sale în conformitate cu dreptul comunitar. În 2007, raportul Parlamentului European în ceea ce privește directiva privind uh, rase, rasele a notat faptul că un astfel de, o astfel de alianță este absolut necesară. De asemenea, în 2007, la finele unui, un anului numit uh, Șanse egale pentru toată lumea, Consiliul de Ministri a dat o rezoluție în care, prin care invita statele membre să uh, întărească eficacitatea corpurilor privind asigurarea egalității și parității pentru, și, pentru, și să le ofere resurse umane și financiare. Dar, în realitate, guvernul irlandez a trecut peste aceste reglementări și a slăbit uh, alianța noastră prin reduceri bugetare semnificative. Astfel încât au fost, activi- au fost afectate activitățile noastre. Alianța noastră spune că această reducere bugetară de 43% este atât de gravă încât ne amenință nu doar independența ca autoritate, ci și fiabilitatea. Cazurile deschise acum, numărul cazurilor uh, de care se ocupă alianța noastră au scăzut de când au avut loc aceste reduceri bugetare. De asemenea, independența este pusă acum sub semnul întrebării. Cercetarea întreprinsă de alianța noastră arată faptul că a fost lezată independența autorității noastre, a fost compromisă. Și noi credem acum că acest lucru, faptul că acum nu mai putem să ne exercităm uh, funcțiile, arată cât de importanți am fost în trecut când puteam să ne ocupăm de toate aceste chestiuni. S-a ajuns așadar la o plângere uh, privind discriminarea în ceea ce privește guvernul, în ceea ce privește anumiți funcționari din domeniul public. Partea aceasta a petiției noastre se referă la faptul că trebuie să fim independenți, trebuie să fim un corp independent, însă iată că acest lucru nu mai poate fi înfăptuit odată ce au loc aceste reduceri dramatice bugetare. Noi ne bazăm și pe o sentință a Curții Europene de Justiție în acest sens. Știm foarte clar la ce se referă directivele europene și știm foarte clar că s-a spus că statele membre trebuie să acționeze astfel încât directiva privind egalitatea să fie pe deplin implementată. Problema este că acest proces este unul care, este, care trebuie să continue pe, de-a lungul timpului. Trebuie să aibă loc acțiuni uh, care să asigure progresul și nu regresul. Trebuie așadar ca la nivel comunitar corpurile prin care asigură egalitatea și paritatea să fie întărite și nu slăbite. Parlamentul European a decis să includă o cerință ca statele membre să aibă un corp național independent și fin, uh, finanțat pentru a asigura uh, egalitatea la nivelul cetățenilor. În Irlanda, pentru a ne conforma acestei directive, trebuie uh, să ca pe viitor să acționăm în condiții extrem de vitrege, date fiind aceste reduceri bugetare. Standardele minime europene însă nu trebuie să fie însoțite de o reducere a standardelor la nivel național. În 2010, în ianuarie, alianța noastră a primit, primit o notificare din partea Comisiei în ceea ce privește procedura de încălcare a, obliga- obligațiilor în care se specifica că Comisia nu va lua acțiune și se dădea drept motiv faptul că directiva a menționat respectarea unui standard minim. Prin urmare, Comisia a semnalat faptul că nu a fost convinsă de situația actuală a alianței noastre. Știm foarte bine că directivele nu menționează foarte clar cum trebuie să arate finanțarea acestor uh, uh, alianțe și știm foarte bine că la nivelul Uniunii Europene există foarte multe diferențe în ceea ce este densitatea populației și așa mai departe. Dar să nu uităm că astfel de organe, în afară de faptul că trebuie să fie independente, trebuie să poată să fie și uh, eficiente. Prin reducerea personalului cu 25%, știm foarte bine că nu mai putem să ne îndeplinim toate sarcinile. Mulțumim foarte mult pentru ocazia care ne-a fost acordată și pentru faptul că putem să vorbim astăzi la Comisia pentru Petiții. Comisia efectuează studii în cele 27 de state membre în ceea ce privește eficacitatea organelor de control pentru egalitate și paritate și rezultatele vor fi publicate în acest an. De aceea considerăm că petiția noastră trebuie să fie luată în serios în special în lumina muncii de cercetare ce are loc la ora actuală. Să nu uităm că discutăm despre niște organe de control care trebuie să fie, în primul rând, independente și finanțate cum trebuie. Mulțumesc, spune președinta, din partea Comisiei, Klaus Schmidt are cuvântul. Clara Schmidt. Uh, I'd like to say that... Mulțumesc. Trebuie să spun în primul rând că uh, Comisia a avut întotdeauna un dialog foarte bun cu uh, Equality Rights Alliance și vreau să vă spun că noi tratăm cu foarte multă seriozitate uh, plângerea dumneavoastră. IRA ne-a furnizat uh, date foarte... ERA ne-a dat date foarte importante uh, Trebuie să recunosc că nu mai am multe de spus ca urmare a intervenției dumneavoastră, pentru că v-ați făcut treaba foarte bine. Trebuie să vă spun că autoritățile pentru egalitate um, au obligația, conform uh, a patru directive, să promoveze tratamentul legal și șansele egale Comisia consideră că statele membre trebuie să asigure uh, autorităților pentru asigurarea egalității toate uh, resursele uh, necesare. Pentru că acesta să poată face studii independente, sondaje independente și uh, să um, intenteze acțiuni în justiție în numele uh, victimelor. În Irlanda, Autoritatea pentru Egalitate a fost întotdeauna un uh, model de bune practici, a fost un adevărat exemplu pentru celelalte state membre. Și, evident, Comisia a fost foarte îngrijorată când a primit, în paralel cu această petiție, o plângere în septembrie 2010 în septembrie 2009, răspunsul nostru uh, a fost că directivele uh, se referă la standardele minime și că um, autoritățile privind egalitatea nu au uh, fonduri speciale. Răspunsul nostru a dezamăgit și autoritatea pentru egalitate ne-a răspuns că impactul real, consecințele reale ale acestor reduceri bugetare foarte semnificative nu va nu se va simți decât din 2010. La ora actuală, în ciuda tuturor dovezilor uh, furnizate aici, uh, din punct de vedere juridic, nu putem uh, furniza curții de justiție niciun fel de dovadă împotriva Irlandei pe baza argumentului că Irlanda nu permite autorităților pentru egalitate să-și exercite funcția avem nevoie de uh, dovezi întemeiate din punct de vedere juridic, care să arate că um, aceste reduceri bugetare au uh, făcut uh, ca autoritatea pentru egalitate să fie în imposibilitatea de a-și exercita sarcinile sau în foarte mare dificultate. Deci, deși avem dovezi, acestea nu sunt suficiente. Le-am scris celor de la ERA, um, le-am spus că nu vom deschide procedura de uh, încălcare, dar că suntem uh, conștienți de faptul că statele membre uh, au obligația de a asigura implementarea directivelor chiar și după acestea au fost transpuse în legislația națională. Sperăm să avem o contribuție mai valoroasă pe viitor. Grazie, la colega Harkin. Mulțumesc, doamna Harkin are cuvântul, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru răspunsul uh, pozitiv pe care l-a furnizat. Ne încurajează faptul că Comisia spune că această autoritate pentru egalitate din Irlanda este un exemplu care trebuie urmat și de alte state. Colegii mei de la ERA au um, dat foarte multe detalii în legătură cu poziția lor, nu am nimic de adăugat pentru că ei uh, au fost foarte clari în argumentele pe care le-au adus. Am doar câteva observații foarte scurte. În primul rând doresc să spun că ei au vorbit despre uh, independența, independența autorităților pentru egalitate. Fără îndoială, uh, directorii acestor autorități au fost oameni cu experiență care nu uh, s-au temut să facă fața sistemului, dar cred că acest lucru uh, i-a costat și se vede acest lucru. Această agenție pentru egalitate a reprezentat un model de bune practici și arată că practicile lor au fost prea bune pentru cei care au fost în măsură fie să le reducă bugetul, fie să facă um, altceva 43% din buget uh, a fost uh, redus, uh, de la 53 de persoane s-a ajuns la 38 de angajați și multe alte reduceri de acest gen au făcut ca autoritatea să nu poată funcționa în mod adecvat. Întrebarea este ce putem face. Comisia a spus că um, există o directivă privind standardele minime. E vorba de un, o reducere de 43%, dar dacă reducerea de 93% ar fi fost o diferență? Dacă ne uităm la performanțele autorităților pentru egalitate în cele 27 de state um, și dacă ținem cont de implementarea directivă, cred că acesta este un motiv suficient de întemeiat pentru a menține această petiție deschisă, pentru că uh, ea arată situația reală. Petiționarii uh, au vorbit și despre directiva care este blocată la ora actuală în Consiliu, directivă Um, în legătură cu care Parlamentul a spus că trebuie să asigure buna finanțare a acestor autorități pentru egalitate. Așteptăm uh, din partea Comisiei rezultatele studiului pe care l-a comandat și apoi cred că putem reanaliza această petiție și propun să o lăsăm deschisă. Domnul de Ros are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Le mulțumesc și uh, petiționarilor pentru această prezentare foarte clară și foarte concisă. De această uh, problemă m-am ocupat uh, și eu și am adresat câteva întrebări domnului comisar Spidler înainte de a-și încheia mandatul. Și foarte clar că directiva are o mare slăbiciune la ora actuală, are un punct slab principiul uh, din uh, directiva privind standardele minime și faptul că finanțarea trebuie să fie de așa natură, astfel încât toate uh, funcțiile uh, prevăzute în uh, directivă trebuie să poată fi îndeplinite, apare întrebarea care este nivelul funcțiilor uh, pe care autoritatea trebuie să fie capabilă să le îndeplinească pentru ca directiva să fie respectată. Este suficient să producă un singur raport pe an autoritatea respectivă sau care este definiția pe care Comisia o dă standardelor minime? Sau uh, rămâne această decizie la latitudinea guvernului zilei, uh, guvernului de la momentul respectiv, din țara respectivă? Uh, Evident, autoritatea nu poate să aibă aceleași performanțe cu o jumătate din buget. Ehm, consilierul juridic a fost ehm, tăiat din grila de personal, personalul a fost împărțit ehm, în două grupuri, autoritatea nu mai poate funcționa ca înainte și reprezentanții acesteia au spus că uh, autoritatea din Irlanda pentru egalitate reprezenta înainte un model de bune practici, uh, dar acum, evident, ea nu-și mai poate îndeplini atribuțiile uh, la, aceleași, la aceeași înălțime, deci ne aflăm într-o situație fără ieșire. Putem adresa Consiliului o uh, întrebare, poate că putem aduce câteva amendamente la directiva la care lucrează, dar uh, propun să menținem această petiție deschisă, pentru că ar fi bine să se introducă măcar uh, câteva repere în ceea ce privește criteriile minime. Pentru că multe state membre au urmat exemplul Irlandei în privința reducerii bugetelor, deci am putea vedea acest fenomen luând amploare și uh, acest lucru ar duce la un efect negativ asupra uh, șanselor egale în Uniunea Europeană. Și să nu uităm că uh, asigurarea șanselor egale reprezintă unul dintre obiectivele Uniunii Europene prevăzute prin tratat. Cred că această petiție trebuie să rămână deschisă, dar cred că uh, în câteva luni ar trebui să primim uh, ceva mai mult din partea Comisiei uh, Uh, un document uh, nu doar referitor la performanțele actuale ale autorităților de egalitate din statele membre, dar ar fi bine să ne furnizeze uh, mai multe informații în legătură cu standardele minime. Ce înseamnă aceste standarde? Mulțumesc! Grazie, collega I. Mulțumesc, domnul Higgins are cuvântul. președinte. Um, uh, când doamna Mullen și doamna O'Farrell au prezentat această petiție, au luat cuvântul numele multor persoane din Irlande și au vorbit uh, în special uh, în numele acelor pături mari din um, societatea Irlandei care au nevoie de susținere Uh, și uh, ale căror drepturi trebuie să le apărăm. Uh, această petiție trebuie să fie luată foarte în serios. Când fostul director executiv al Autorității pentru Egalitate a, a dat demisia pentru un semn de protest pentru aceste reduceri, el a spus că reducerile au fost de 43% la Autoritatea pentru Egalitate, în timp ce la alte autorități reducerile au fost de doar 2-3%. Prin această reducere, statul irlandez a arătat că disprețuiește ideea um, asigurării șanselor egale. Și răspunsul comisiei este neconvingător. Comisia uh, se contrazice pentru că aceeași con- comisie Uh, pune pistolul la tâmpla guvernelor uh, solicitând să măcelărească cheltuielile publice și serviciile publice ca răspuns uh, pentru reacția rechinilor din piețele financiare și aceeași comisie a dat ca exemplu guvernul Irlandei pentru programele lor sălbatice și crude de reduceri bugetare. Deci, uh, pe de-o parte, refuză să condamne guvernul irlandez și să insiste faptul că um, la un moment dat uh, trebuie să se aloce câteva resurse autorităților pentru uh, egalitate. Deci mă gândesc că nu putem să ne așteptăm la prea multe din partea acestei comisii. E foarte uh, clar că prin acest răspuns Comisia se contrazice. A spus pe de o parte că pentru ca uh, autoritățile de egalitate să-și exercite atribuțiile în mod adecvat, ele au nevoie de finanțarea uh, adecvată. Însă, imediat se contrazic și spun că directiva prevede doar standardele minime și nu prevede nici o anumită structură organizațională și nici un anumit nivel al uh, fondurilor, al finanțării. Aceasta reprezintă o problemă majoră. Comisia cred că trebuie să-și revizuiască poziția. Sunt sigur uh, că funcționarii de la comisie realizează că se contrazic și sunt îngrijorați uh, în legătură cu această contradicție, dar cred că ei trebuie să analizeze ce nivel de resurse este necesar pentru a putea promova într-adevăr șansele egale în statele membre și în cazul de față în Irlanda. Pentru că un anumit nivel minim de resurse este esențial pentru asigurarea îndeplinirii uh, adecvate a atribuțiilor, pentru că altfel pur și simplu uh, spunem uh, vorbe goale voi cere guvernului irlandez să își asume răspunderea pentru uh, măsurile pe care le-a luat, pentru că în uh, cazul de față este suficient de flagrant încât uh, să fie necesară asumarea răspunderii din partea guvernului irlandez. Doamna președinte, domnul Boștinaru are cuvântul. Dear colleagues, the equality Dragi colegi, autoritățile pentru egalitate uh, au fost uh, pedepsite nu pentru că au fost prea slabe, ci pentru că au fost prea active și prea eficiente. Aceasta este opinia mea după ce am ascultat comentariile petiționarului și uh, chiar și intervenția comisiei. Acest lucru nu s-a întâmplat uh, în altă țară, nu s-a întâmplat în România mea, unde autoritățile într-adevăr încalcă la ordinea zilei uh, regulile și drepturile omului. Însă, în Irlanda mi se pare inacceptabil să se întâmple așa ceva. Tocmai acum, în această perioadă de criză economică și financiară, discriminarea și încălcarea drepturile omului devin uh, o realitate tragică la ordinea zilei. Cetățenii Europei au nevoie de o autoritate independentă pe care să se poată baza uh, o uh, autoritate fiabilă care să-i apere și care să le promoveze drepturile, însă nu au nevoie de reduceri de resurse și uh, în special de uh, reducerea resurselor umane ale autorităților pentru egalitate, pentru că astfel înșelăm așteptările cetățenilor Europei. Dacă analizăm impactul crizei economice în toate statele europene, Vedem că persoanele uh, în vârstă um, sunt uh, discriminate, perso- tinerii sunt discriminați într-un fel sau altul și minoritățile sunt discriminate. Unde este uh, acea justiție care apără drepturile cetățenilor? Această figură lipsește din Irlanda și lipsește și din multe alte state. Cred că trebuie să fim totuși indulgenți. Uh, nu cred că trebuie să fim indulgenți și să reducem pur și simplu din oficiu tot uh, bugetul. Dar spuneți-mi, vă rog, 3 milioane de euro e chiar așa de mult pentru Irlanda? Chiar merită să uh, fie practic suspendată activitatea acestei autorități pentru 3 milioane de euro? I-aș ruga pe reprezentanții Guvernului Irlandei să vină în fața comisiei noastre și uh, Aș ruga și Comisia Europeană să dea dovadă de vigilență, să analizeze cu seriozitate cum se comportă autoritățile uh, de resort din Europa, pentru că aici e vorba de drepturi uh, europene care trebuie să fie protejate de autorități create în conformitate cu directivele europene avem, ne-am luat un angajament și uh, este răspunderea noastră să îl și uh, respectăm. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Propunerea uh, majorității pare a fi de a lăsa această petiție deschisă și de a trimite o scrisoare guvernului irlandez pentru a-i, a, -i, a -i cere să justifice reducerile bugetare și pentru a încerca să uh, înțelegem cum uh, își va respecta guvernul irlandez obligațiile uh, izvorâte din legislația europeană, în special ca urmare a acestor reduceri. Deci cum își vor întruni obliga- îndeplini obligațiile având în vedere că a făcut aceste reduceri. Vă spune că considerăm că acest subiect reprezintă o prioritate și vom urmări subiectul. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Două petiții la punctul 12, uh, 997 din 2007 și 1518 din 2008. Una dintre, unul dintre cei doi petiționari este prezent. Doamna Irina Mateeva are cuvântul. Good afternoon. Uh, dear Madam Chairman. Bună ziua, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația la comisia dumneavoastră. Au trecut mai bine de trei ani de când Bulgaria a devenit membra a Uniunii Europene și mai bine de doi ani și jumătate de când uh, am uh, emis această petiție. Este vorba despre petiția 997-2007 privind uh, transpunerea necorespunzătoare a rețelei Natura 2000, 2000 în Bulgaria. Ca urmare a încălcării directivelor privind păsările și habitatele, discutăm și despre petiția numărul 1518-2008 în ceea ce privește nerespectarea rețelei Natura 2000 pe coasta Mării Negre între Caliacra și Camcea. De asemenea, societatea noastră împreună cu alte ONG-uri au uh, depus plângeri pe marginea aceluiași subiect. Până acum, Comisia Europeană a deschis mai multe proceduri de încălcare și a trimis cel puțin patru scrisori de notificare autorităților bulgare. Dar acțiunea Comisiei Europene de până acum nu a fost eficientă și astfel guvernul bulgar nu s-a conformat standardelor privind conservarea naturii. Aș dori totodată să subliniez faptul că siturile care trebuiau să devină parte a Natura 2000 nu au fost catalogate ca atare. Din decembrie 2009, doar două zone speciale au fost în carte Natura 2000 și doar 92 de zone din 114 sunt desemnate ca atare. De asemenea, autoritățile și guvernul bulgar nu iau acțiuni ca atare pentru a, a defini șase, din cel, șase situri extrem de importante. Așadar, nu se fac demersuri în acest sens. Daunele care um, au avut loc în Bulgaria în ceea ce privește patrimoniul natural sunt extrem de mari. Aici putem să vedem niște imagini cu distrugerea habitatelor naturale într-o zonă care a fost propusă pentru a fi denumită zonă protejată, dar nu a fost desemnată ca atare vedem că există acolo un potențial foarte mare de dezv- pentru dezvoltarea turistică, dar acum aceste zone sunt reduse pe zi ce trece. Și mai rău este faptul că au loc daune irreversibile ale unor habitate, ale unui, ale unui habitat inclus în Natura 2000, Până la sfârșitul anului 2006 vedem foarte bine în imaginea din uh, colț cum arăta această zonă, vedem însă acum că habitatul natural a fost complet distrus. De asemenea, daunele aduse sitului Natura 2000 sunt extrem de grave. Aici, din nou, putem să ne referim la cazul din Caliacra, unul extrem de bine cunoscut. La doi ani după uh, construcția acestei, uh, după construcția infrastructurii eoliene, vedem că daunele nu mai pot fi uh, reparate și vedem foarte bine cum arată această zonă acum. De asemenea, o nouă De asemenea, se investește acum împreună cu o companie germană pentru crearea unei uh, alte centrale eoliene. Acum, din cauza că guvernul a încercat să, acum guvernul a încercat să oprească acest proiect, dar nu se știe foarte clar care va fi rezultatul. În ianuarie 2010, o mare centrală eoliană a, și-a început activitatea într-o zonă care este propusă pentru a fi inclusă în Natura 2000, dar încă nu a fost uh, acceptată. Societatea din Bulgaria privind protecția păsărilor este încântată de faptul că Comisia a demarat acțiunea de încălcare a obligațiilor, dar, din păcate, autoritățile bulgare nu par să-și schimbe abordarea în ciuda acțiunilor care au avut loc. Se știe că orice centrală eoliană trebuie să fie supusă unui studiu primit de valoare de impact. Însă, toate eforturile noastre de a, a recurge într-adevăr la astfel de studii au eșuat. Astfel s-a ajuns la distrugerea unor situri naturale care ar fi trebuit să fie protejate în conformitate cu dreptul comunitar. În ceea ce privește legislația privind protecția habitatelor, este foarte important să reușim să atingem obiectivele comunitare. Statele membre nu pot să aleagă să ignore aceste prevederi și nu pot să recurgă la derogări. De aceea, Trebuie să trebuie să luăm acțiuni concrete. Noi credem că Comisia Europeană ar trebui să emită un aviz justificat împotriva Bulgariei în iunie, pentru că Bulgaria nu a reușit să protejeze habitatele naturale uh, prevăzute în directiva privind păsările. De asemenea, trebuie prevăzute măsuri în ceea ce privește situația din Caliacra. Asta în iunie. De asemenea, trebuie emis încă un aviz justificat la jumătatea lunii iunie pentru uh, daunele care, daunele, um, care sunt aduse sitului Natura 2000 în Bulgaria. Suntem îngrijorați de faptul că acum Comisia poate că nu, este, nu are uh, posibilitatea de a lua măsuri Aș dori să subliniez, am dorit să subliniez aceste probleme în fața Comisiei pentru Petiții pentru a determina luarea de măsuri. Împreună cu Comisarul pentru Mediu putem să subliniem nevoia de acțiune în Bulgaria, de asemenea trebuie să subliniem și nevoia de resurse adecvate pentru um, a fi investite în acest domeniu. este nevoie să uh, se efectueze și anumite vizite pentru a vedea la fața locului cum arată situația. Solicit de asemenea și organizarea unei audieri pe marginea acestui subiect, astfel încât membrii Parlamentului European să aibă posibilitatea de a analiza abordarea um, guvernului bulgar de implementare a directivelor privind prote protejarea habitatelor naturale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta. Chiedo scuza per la Commissione. Da, din partea Comisiei. Domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum probabil știți, aceste petiții au fost adresate uh, comisiei noastre și uh, uh, în alte dăți anterioare și vreau să vă dau câteva informații și observații ale petiționarului. După cum s-a spus deja, cele două petiții au legătură una cu cealaltă, acoperă un spectru larg de probleme strategice legate de implementarea uh, directivei pe protecției păsărilor și habitatelor în Bulgaria. Uh, au dus la câteva proceduri de încălcare uh, lansate de către Comisie. pentru a mă referi la aspectele cheie ale răspunsului Comisiei la aceste petiții și la plângerile conexe. Dacă luăm prima problemă a desemnării acestor situri, trebuie să existe o desemnare conform directivei păsărilor și după aceea o recunoaștere a acestor situri sub eh, directiva habitatelor în ceea ce privește desemnarea siturilor uh, sub directiva păsărilor, Bulgaria a desemnat toate zonele de importanță pentru păsări uh, pentru uh, Bulgaria, însă există dubii în legătură cu adecvarea acestei desemnări în câteva cazuri. Comisia a avut schimburi cu autoritățile bulgare pentru a verifica dacă uh, limitele acestor zone desemnate de către autoritățile bulgare sunt corecte și complete. Este vorba de o atribuție destul de complexă, trebuie să verificăm informații și surse multiple. Cu toate acestea, după schimburile de opinii și după ce am ținut cont de informațiile acordate de către petiționar, eh, suntem în măsură să luăm pași vi- ulterior în lunile următoare. Nu pot să uh, anticipez eh, în momentul actual poziția Colegiului Comisiei, însă lucrăm pe acest subiect și vom continua activitatea noastră în lunile următoare pentru a ne întoarce la problema recunoașterii siturilor sub directiva habitatelor. Cred că este uh, important să notăm că Bulgaria a propus un procent, ca un procent foarte mare al teritoriului țării să fie inclus în rețeaua Natura 2000, 34% din teritoriul național. Uh, a, cea de-a doua suprafață ca mărime din Uniunea Europeană și trebuie să ținem cont de acest lucru. Nu vreau să spun prin aceasta că s-au îndeplinit toate cerințele pentru siturile și habitaturile individuale, Noi trebuie să ne asigurăm că toate habitaturile și uh, speciile relevante sunt acoperite, trecând la aspectul de a ne asigura că toate aceste situri sunt protejate, petiționarul a făcut referire în mod corect la procedura de, procedurile de încălcare deschise de către comisie. Există o încălcare legată de situl Caliacra, <coughs> uh, sit menționat de către petiționar. De asemenea, există un caz strategic legat de o problemă mai uh, largă în ceea ce privește impactul evoluțiilor propuse la siturile bulgare. Am prim, trimis o scrisoare suplimentară Bulgariei în acest sens în ma- luna martie. Trebuie să examinăm foarte multe date, să parcurgem multe informații științifice înainte de a uh, lua pași în, în legătură cu aceste tipuri de cazuri. Există și alte cazuri comparabile care au fost aduse în fața uh, Curții de Justiție și nu am reușit să convingem întotdeauna Curtea de Justiție că dovezile prezentate au fost suficiente pentru a condamna statul membru respectiv. Deci trebuie să fim foarte precauți uh, și să ne asigurăm că dovezile sunt suficiente pentru a convinge Curtea de Justiție de justiția cauzei. Uh, cu toate acestea, continuăm să examinăm aceste cazuri și după caz vom cere colegiului să ia decizii specifice în aceste cazuri în următoarele luni. Pe lângă procedurile de încălcare, au existat și discuții cu părțile bulgare pentru a convinge autoritățile de importanța îmbunătățirii procedurilor de protecție a acestor situri din Bulgaria. În martie am organizat un seminar în Sofia pentru funcționarii bulgari pentru a încerca să explicăm regulile aplicabile programelor Natura 2000 cu scopul de a îmbunătăți nivelul de implementare din Bulgaria a acestor două directive. Sperăm că aceste, aceste probleme vor fi examinate în continuare de către Comisie și vă vom ține, ține la curent cu progresele pe care le vom înregistra. Acum îi voi da cuvântul colegului meu pentru a vă spune uh, câte ceva în legătură cu recunoașterea siturilor conform directivei habitatelor. Bună ziua, aș dori să adaug câteva lucruri în legătură cu desemnarea siturilor în sub directiva habitaturilor. Lista națională propusă de către Bulgaria a fost evaluată acum 2 ani într-un seminar și în ciuda porții ridicate din uh, teritoriul național, mai mult de 30%, au existat uh, câteva lacune pe care le-am identificat. Autoritățile bulgare și-au asumat obligațiile de a elimina aceste lacune și de a uh, efectua cercetările științifice necesare pe teren pentru a clarifica situația din septembrie 2008, câteva lacune au fost uh, uh, eliminate, însă mai este nevoie de cercetări în legătură cu 56 de specii, mai este nevoie de cercetări pe teren. Comisia a fost în contact constant cu autoritățile bulgare și am convenit să acordăm un termen suplimentar pentru ca autoritățile bulgare să efectueze în mod corect uh, cercetările pe teren. Noul termen convenit cu autoritățile bulgare uh, este toamna anului 2010, octombrie, după care dată Comisia va revizui uh, oportunitatea acestor desemnări. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul din nou petiționarilor, dăm cuvântul membrilor, domnul Boștinaru, după care doamna Aucăn. Domnule Boștinaru, vă rog. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Now I will switch Acum voi trece din nou la limba engleză. În primul rând, dacă examinăm faptele, nu doar imaginile, ci și statisticile, conținutul acestei petiții confirmă concluziile tragice ale raportului nostru asupra biodiversității. Aceasta este realitatea. În al doilea rând, nu doar se confirmă acest lucru, ci există o situație care se înrăutățește atunci când guvernele naționale și Comisia Europeană așteaptă prea mult înainte de a acționa, asta se întâmplă prea târziu și uh, consecințele sunt irreversibile. Dacă ne uităm la imaginea din Caliacra cu uh, infrastructura fermei eoliene, care este un deșert, ce dovezi, de ce dovezi mai avem nevoie pentru a acționa? În al treilea rând, uneori guvernele naționale sunt prea slabe atunci când luptă împotriva anumitor interese economice majore, se, atunci când se luptă împotriva unor multinaționale și unor companii pentru că este vorba aici de bani, de profituri imense și guvernele sunt supuse unor presiuni imense, imense pe de o parte din partea investitorilor și comunității economice și de pe de, pe de altă parte din partea Comisiei Europene care cere București, la București sau la Sofia să se facă ceva. Însă, înainte de a însă deseori este prea târziu atunci când se acționează. Eu aș spune Comisiei că în noul cadru avem nevoie, atunci când Comisia pentru Mediu va adopta raportul asupra biodiversității, trebuie să avem limite de timp în legătură cu acțiunile guvernelor naționale și a Comisiei Europene. Altfel, asistăm aproape cu mâinile încrucișate la distrugerea naturii. Uh, cântăm prohodul biodiversității. Uh, asta se întâmplă. Altfel este foarte și este foarte ușor să venim aici și să spunem că nu avem suficiente date și informații. De câte dovezi avem nevoie înainte de a acționa? Cazul Bulgariei și nu numai acesta, eh, trebuie să aibă limite de timp pentru acțiune și nu doar pentru explicații care nu mai schimbă nimic. Mulțumim, eh, domnule Boștinaru, doamna Auken. Și eu susțin ceea ce a spus colegul meu Victor și mi se pare foarte important să acționăm foarte clar acum pentru că se vede că aceste Uh, directive privitoare la natură, Comisia este slabă și dacă nu acționăm acum, subminăm toată activitatea noastră de protejare a naturii. Chiar aș întreba dacă nu ar trebui să mergem uh, într-o misiune în Bulgaria. <coughs> Uh, avem mai multe lucruri de examinat în Bulgaria am vizitat această zonă de coastă din Bulgaria uh, și acum câțiva ani și uh, mi s-a părut uh, uluitor câte lucruri nu erau luate în serios de către autorități. Și în același timp populația era foarte conștientă de primejdie. Populația dorea să se întâmple ceva, să, ca cineva să acționeze. Microfonul a fost întrerupt. Așa încât eu aș propune o misiune în Bulgaria, care ar fi uh, foarte binevenită în acest moment. Thank you very much, Mr. Vă mulțumim, doamna Aukin. Nu știu dacă mai există altcineva care dorește să ia cuvântul. Da? Domnul Iar, foarte pe scurt, sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei. Dialogul între Comisie și statele membre trebuie să înceapă mult mai devreme și în ceea ce privește proiectul Natura 2000, protecția habitatelor și așa mai departe. Este, nu în ultimul rând, și în interesul statelor membre ca acest dialog să fie inițiat devreme, astfel încât să nu se ajungă la astfel de situații neplăcute. Așadar, dacă noi, cei din Europeană, începem să lucrăm într-o primă etapă și vedem foarte clar că se uh, că apar anumite încălcări ale legislației comunitare de la bun început, atunci cu siguranță nu suntem pe drumul cel bun. De aceea doresc să fac acum un apel și să spun că nu este doar în interesul asigurării biodiversității, nu este doar în interesul Comisiei Europene, nu doar în interesul Parlamentului European, ci este și în interesul statelor membre ca acest dialog să fie uh, inițiat cât se poate de repede. Această petiție arată foarte clar că trebuie să mm, existe anumite um, reglementări în ceea ce privește domeniul construcțiilor, spre exemplu, și al infrastructurii. Și atunci nu trebuie doar să mergem pe linie judiciară și să acționăm doar în momentul în care încălcările legislației comunitare sunt foarte evidente. S-ar putea ca acest lucru să fie prea târziu și atunci trebuie să luăm acțiune să, în momentul în care aceste chestiuni se află într-o fază incipientă. Și cu asta uh, sunt de acord cu domnul Boștinaru. Señora Delceva. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également remercier la pétition. Mulțumesc, mulțumesc și eu petiționarilor că ne-au prezentat uh, atât de clar care este problema în Bulgaria. Cred că trebuie într-adevăr să se facă ceva. Pe lângă ceea ce s-a spus, uh, menționez două puncte. Dialogul nu a existat înainte de 2007. Există, nu există comunicare între autoritățile bulgare și comisie. Guvernul nostru și-a exprimat deja dorința de a remedia aceste probleme care datează din 2008 sau 2009. Comisia ne-a spus că ar trebui ca pentru anumite probleme să așteptăm sfârșitul anului. Nu vreau să spun că vrem să prelungim termenul la infinit. Trebuie să se facă ceva, să se acționeze, însă de la Uh, venirea la puterea noului guvern în 2009. Dialogul cu Comisia a fost uh, uh, reinițiat și accelerat. Au fost fixate termene clare, cum ar fi octombrie 2010, și în ceea ce privește de noi la autorități bulgare, există o voință politică clară de a se rezolva aceste probleme. Însă uneori este foarte dificil să se uh, Uh, rezolve uh, conflictele economice în care se intră. Aceste autorizații de construcție au fost acordate de fostul guvern și uh, nu știm cum putem să anulăm aceste autorizații acum. Este o situație destul de delicată, însă, ca și reprezentant al acestor autorități bulgare la putere, vreau să vă spun că suntem deschiși uh, propunerilor. Vrem să găsim soluții la aceste probleme și mulțumim cetățenilor bulgari activi care arată că conștiința europeană și voința de a proteja mediul uh, există. Muy bien. Pues entonces yo le voy a dar el paso antes de tomar cualquier... Uh, înainte de a lua o decizie, îi dau, dau din nou cuvântul Uh, petiționarei, dacă dorește să mai adauge ceva. Thank you very much for your comments. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Doresc să adaug un singur lucru și anume că situația impune măsuri urgente și măsuri comune luată de către Guvernul Bulgar, de Comisia Europeană și de Parlamentul European, pentru că tot ce s-a întâmplat de la depunerea primei petiții pe care am înaintat-o noi Comisiei PETI și până acum se înrăutățește cu zi ce trece. măsurile pe care le ia guvernul bulgar se referă mai mult la viitor, însă nu uh, răspund problemei uh, de acum, problemei actuale. Este adevărat că e foarte dificil să rezolvăm problemele pe care le-a creat guvernul uh, anterior, dar trebuie să luăm măsuri și cu ajutorul și ajutorul din partea Comisiei și Parlamentului European reprezintă singura alicărire de speranță pe care o avem uh, că vom uh, ajunge la o soluție în Bulgaria. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă, spune președintele. Cred că că după toate aceste intervenții, putem trage concluzia că această petiție va rămâne deschisă. Așa dorește și secretariatul și secretariatul vă reamintesc că este mult mai serios decât noi pentru că are și cravat astăzi. Secretariatul îmi spune că putem uh, transmite această, comi această petiție spre studiu Comisiei uh, Envi, comisie care ar putea să o ajute pe petiționar, așa cum uh, a spus și doamna Mateceva. Sperăm uh, să putem găsi o soluție la problema dumneavoastră, nu doar la nivelul Comisiei PETI, dar dacă deputații sunt de acord, putem să îi rugăm și pe cei de la ENVI să se implice în rezolvarea acestei petiții. Bun. Am notat această decizie de a lăsa petiția deschisă și trecem acum la petiția 13, la punctul 13. Voi vorbi în italiană pentru că am dosarul domnului președinte. Deci avem petiția 777 pe 2009 adresată de Patrick Kinnersey, de naționalitate britanică, în numele Horse Alliance, privind presupusa nerespectarea autorităților britanice de către autorităților britanice a dispozițiilor prevăzute de directiva privind habitatele. În legătură cu șoseaua de centură Westbury propusă și cu alte proiecte importante de autostrăzi. Dau cuvântul petiționarului. Bine ați venit, domnule Kinnersley. Yes, I apologize that uh, during the previous discussion you had a, uh, a picture of the White Horse. Îmi cer scuze, um, ați avut o imagine a calului al Westbury pe ecran în timpul uh, discuției privind petiția anterioară. Ne pregăteam și noi prezentarea. Mulțumesc Comisiei Peti pentru că a admis petiția noastră și uh, le mulțumesc celor de la Comisie pentru că uh, au pregătit uh, acest dosar foarte util. Am o am pregătit o declarație care sper să vă ajute la deliberări și îmi cer scuze că această declarație este foarte lungă, cel puțin înscris. Voi încerca să Ehm, prezint doar uh, elementele principale pentru că știu că sunteți în întârziere. Dar uh, o voi face, mă voi grăbi și pentru că suntem uh, foarte interesați în punctul de vedere al Comisiei și ne interesează și intervențiile deputaților. O prezint pe colega mea, Jenny Raggett, care a pregătit uh, această prezentare PowerPoint. Ea este unul dintre activiștii uh, fruntași în uh, comitetul de uh, îndrumare al White Horse Alliance, comitetul de direcție, și este și membru în adunarea regională din sud-vest, se dorește înființarea unui uh, sistem care să asigure uh, respectarea directivei Habitate. Întrebarea care se pune când se stabilește dacă aceste norme propuse în directive sunt respectate sau nu este e de acord uh, Natural England cu acestea? Și acest lucru a surprins-o pe colega mea. În urmă cu uh, un an, toate părțile uh, implicate, uh, toți operatorii din statele membre doreau uh, ca acest sistem să fie pus în aplicare și Natural England nu a obiectat. Noi speram să meargă înainte proiectul Aveți în imagine acel uh, cal alb din uh, Salisbury Plain se fac uh, escavări acolo și uh, se va uh, se va distruge uh, calcarul acolo creta ce va fi distrusă din păcate peisajul acesta nu va mai arăta la fel în opinia noastră acest uh, loc, această locație a reprezentat un test. Dacă se poate construi un drum, o șosea aici, înseamnă că se poate construi o șosea oriunde. Noi suntem hotărâți să oprim acest fenomen. Avem uh, acest peisaj uh, minunat. Avem calul alb din Salisbury, care probabil că uh, datează din uh, din epoca bronzului. Această imagine uh, și importanța acestui peisaj a fost recunoscut în 1951 când locația a fost desemnată parc natural pentru frumusețea naturală deosebită pe care o prezintă. Din păcate, acest, uh, această zonă nu a fost uh, protejată în mod adecvat pentru că Ministerul Apărării deținea proprietatea asupra terenului și uh, s-a opus desemnării acelei zone ca parc natural. în această vale existau și uh, surse de apă, izvoare uh, protejate, lucru care ar fi trebuit să oprească uh, construcția în acea zonă, pentru că acele izvoare sunt importante și pentru animalele sălbatice din zonă. Agenția de Mediu s-a opus inițial, după care și-a retras uh, poziția. Importanța biodiversității în această zonă ar fi trebuit uh, precizată cu claritate, însă um, Salisbury Plain, această câmpie care reprezintă o zonă uh, cu protecție specială, nu uh, se uh, număra printre obiectivele Natural England referitoare la um, conservarea acestui spațiu. O altă zonă Natura 2000 din Stratford upon Avon se află într-o situație similară. Thank you. Um, we believe from the beginning that an appropriate assessment uh, should have been carried out. Considerăm că ar fi trebuit să se evalueze impactul uh, încă de la bun început, pentru că e vorba de două uh, zone foarte importante, în special zona Bath și Bradford-on-Avon. Însă, din păcate, evaluarea impactului nu s-a făcut, uh, s-a evaluat uh, doar uh, protecția speciilor uh, europene de liliac. Desigur, Necrolinden a obiectat, însă la propunerea de soluționare amiabilă a conflictului și-a retras poziția. The, uh, map shows what was known in 2000. Pe această hartă vedeți o situație din 2003, publicată în 2004, uh, un număr foarte mare de specii de liliac, printre care cele trei specii menționate în anexa a doua a directivei și o a patra specie a fost adăugată ceva mai um, târziu când a fost um, descoperită. Am, uh, textul pe care l-am pregătit este prea lung, încerc să îl uh, scurtez. Îmi puteți spune cât timp mai am la dispoziție? Thank you. Yeah. Uh, sorry. Um, Sorry. Sorry. Yeah. So I have problems with coordinating this presentation. Uh, uh. Îmi cer scuze pentru micile dificultăți de um, coordonare cu colega mea. Consider că nu s-a apărat uh, suficient uh, importanța, nu s-a susținut suficient importanța uh, acestor specii de animale sălbatice. Din păcate nu am reușit uh, să facem nimic în privința opririi construcției uh, de șosele în acea zonă. Am reușit uh, la un moment dat uh, să convingem un inspector de importanța uh, habitatului respectiv. Uh, inspectorul a recunoscut că construcția șoselei respective nu justifică daunele aduse mediului, însă în ciuda dovezilor pe care le-au furnizat ecologiștii, guvernul nu a recunoscut concluzia Natural England că habitatul uh, respectiv uh, ar uh, suferi daune irreversibile. Directiva habit, privind habitatele uh, rămâne lacunară uh, și uh, animalele sălbatice din Europa sunt expuse riscului. Experiențele noastre sunt doar simptomele eșecului la scară largă din Regatul Unit de a se implementa, cum se cuvine, directiva privind habitatele. Am încercat uh, să convingem autoritățile să ia o decizie fermă în privința protecției uh, siturilor naturale și uh, speciilor uh, de animale sălbatice din uh, Regatul Unit, însă nu am reușit. Acest, această trecătoare ar fi reprezentat doar o parte a unui coridor mai larg E vorba de coridorul A350 care leagă M, autostrada M40 cu M36. În această zonă se află multe orașe mari. Una dintre aceste uh, locații este deosebit de uh, uh, importantă pentru că se construiesc încă 12 uh, km din A350 care va trece prin Ashton. Nu știm dacă acest uh, plan va și fi implementat pentru că sunt probleme de finanțare, dar uh, ne îngrijorează faptul că Consiliul Județean propune um, finanțarea acestui proiect din fondurile pentru uh, construirea de locuințe, fondurile pentru dezvoltare urbană. Și construcția acestui drum ar, ar afecta o anumită zonă în care um, se înmulțesc în mod deosebit uh, acești lilieci pe care am menționat la categoria 4. În 2008 s-a efectuat un um, studiu uh, privind populația uh, de lilieci uh, în, din Westbury și în uh, Bath. Aceștia au fost monitorizați radio și s-a constatat o migrație a lor dintr-o zonă într-alta. Concluzia a fost că acești lilieci sunt afectați de evoluțiile uh, din zonă și această asociere între uh, construcția de drumuri și uh, migrația populației de lilieci ar fi trebuit să determine efectuarea unui studiu adecvat, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Oficiul local a făcut opoziție poziție față de strategia de dezvoltare a Consiliului Județean Wilter și acesta este primul uh, moment uh, când directiva Habitat a fost menționată ca fiind un element uh, important în planificarea urbană. Uh, Um, în Bas și Bradford-on-Avon, uh, SAC, uh, există acest uh, punct, această zonă în care liliecii um, se înmulțesc cu preponderență și implementarea adecvată a directivei privind habitatele ar putea opri construcția de drumuri în această zonă. Îmi cer scuze pentru că acum vorbesc prea lent. If, um, if you can see the screen, the uh, questions that uh, the pr process that Jenny has um, uh, put, put onto this slide shows, I think, very clearly. După cum vedeți în imagine, Noi avem multe uh, aspirații în ceea ce privește politicile de planificare urbană din uh, Regatul Unit. Însă totul se rezumă la ceea ce spuneam mai devreme în uh, sudul țărigalilor. Dacă Natural England a ridicat o obiecție. Se pare că avem nevoie de un proces mai bun de evaluare. Majoritatea schemelor sunt orientate mai uh, ales către companiile de construcții. De aceea, ni se pare esențial ca atunci când o zonă de protecție eh, specială este eh, pusă în primejdie de construirea unei eh, șosele de centură să se reacționeze mai rapid. Dacă nu încheiem, atunci nu am putea să vă răspundem. Eh, dăm cuvântul domnului Cașman din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Petiționarul a, trimis, a dat comisiei o evaluare destul de completă a circumstanțelor care țin de această petiție, după cum a spus însuși petiționarul autoritățile competente britanice au decis să nu acorde undă verde uh, șoselei de centură din Westbury, care uh, era preocuparea principală a petiționarului. A, petiționarul a, a uh, subliniat că s-a refuzat un consimțământ și pentru dezvoltarea de drumuri. Petiționarul consideră că Există încă un motiv de îngrijorare în legătură cu procesul prin care uh, sau s-a ținut cont de problemele care țin de directiva habitatelor. În această lumină, Comisia a cerut clarificări din partea autorităților britanice și sperăm să primim un răspuns de la acestea în următoarele două luni. Odată ce vom primi un răspuns, vom uh, pregăti o comunicare ulterioară pentru această comisie pentru a vă informa în legătură cu poziția oficială a autorităților în lumina preocupărilor exprimate de către petiționar. Mr. Cashman. Mulțumim, domnule Cashman. Domnul Cashman. Eh, mulțumesc, eh, doamnă președinte. Este destul de neobișnuit să fie doi cashman în sală. Dar este foarte bine. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Aș dori doar să spun că preocupările noastre, în special în legătură cu prevederile stricte, stricte ale directivei habitatelor, dar ar trebui să um, ehm, păstăm această petiție deschisă până când primim Uh, toate informațiile din partea autorităților britanice pentru a vedea dacă uh, s-au îndeplinit obligațiile legale sau vor continua procedurile de încălcare. Mulțumesc uh, petiționarilor pentru prezentarea lor. Este întotdeauna dificil să prezinți o problemă complexă într-un timp foarte scurt. Le uh, mulțumesc că au venit aici pentru a își prezenta cazul. Domnul Elfen. Ihnen Cashmans nur den... N-am în comun decât uh, litera A din numele meu cu cei doi Cashman, dar asta nu mă împiedică să fiu de acord cu cei doi. Dacă am înțeles bine, văd că acum această șosea nu va fi construită după cum fusese proiectată inițial. Dar Desigur, toată această problematică ne dă de gândit pentru că avem de-a face cu un, o zonă extrem de specială în ceea ce privește uh, habitatul liliecilor, o zonă extrem de bogată pentru această specie. Și atunci trebuie să vedem uh, cum anume este implementată directiva habitatelor, motiv pentru care consider că nu are sens să închidem acum această petiție, având în vedere că și Comisia dorește să uh, mai fac anumite cercetări în uh, acest domeniu. Vedem foarte clar că nu a fost respectată legislația comunitară, motiv pentru care sunt extrem de încântat că se efectuează studii în acest sens și așteptăm în următoarele două luni raportul pe acest subiect. Mulțumesc! Nu c'è nessun altro che intende intervenire? No. Văd că nu mai există alți uh, vorbitori. Foarte bine. Atunci petiția este considerată deschisă și Așteptăm reacții din partea Comisiei și din partea autorităților competente. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre petiția 632 per 2008, adresată de Robert Bidron. Domnul Schmitzek a venit pentru această petiție la noi și are cuvântul acum. uh, I'm the last one here, to, so I'll try to... Se pare că sunt ultimul aici, voi încerca să fiu succint. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru faptul că ne-ați permis să prezentăm acest caz astăzi. Este o zi mare pentru comunitatea homosexuală și lesbiană din Polonia, pentru că, iată, putem să prezentăm acest subiect aici. În 2008 am lansat această petiție care vizează o problemă destul foarte specifică în care se violează dreptul la liberă circulație, precum și anumite drepturi fundamentale, precum dreptul la viață familială și la viață intimă al comunității noastre. La, la, al comunității noastre. Administrația poloneză refuză să emită certificate um, de căsătorie pentru um, persoanele care doresc să se căsătorească cu persoane de același sex în Polonia sau în alte state membre. Stimați membri ai Comisiei, probabil că știți că Polonia reprezintă una dintre puținele stări, țări europene care nu recunoaște căsătoriile de același sex și care nu oferă niciun drept economic sau familial um, comunității de homosexuali și lesbiene. Din momentul în care Polonia a intrat în uh, structurile comunitare, foarte mulți uh, homosexuali și foarte multe lesbiene poloneze au uh, emigrat, urmând să, uh, au emigrat intrând în relații cu persoane de altă naționalitate. Pentru a legaliza aceste relații, acești cetățeni polonezi trebuie să dovedească că nu sunt căsătoriți deja. În mod normal, cetățenii polonezi pot să obțină un astfel de document justificator de la starea civilă poloneză. Însă, din păcate, administrația poloneză refuză să emită astfel de documente cetățenilor polonezi care doresc să primească un certificat marital pentru a-l utiliza în vederea încheierii unei uh, <clears throat> căsătorii de același sex. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că în sistemul polonez nu sunt recunoscute căsătoriile de același sex sau parteneriatele de același sex. Totodată, cetățenii polonezi care doresc să se căsătorească cu o persoană de sex opus primesc aceste documente fără nicio problemă. Având în vedere această situație, considerăm că singurul motiv pentru care are loc acest refuz al emiterii de documente este acela că um, cetățenii în cauză au o altă orientare sexuală. Organizația noastră a primit mai multe plângeri din partea homosexualilor și lesbienilor care au dorit să-și legalizeze relațiile în Germania, în Regatul Unit, în Danemarca în, și în Suedia. Cu toții au fost refuzați de autoritățile poloneze. Noi credem însă că scara la care se petrece acest fenomen este una mult mai mare. De aceea, avem argumente foarte puternice pentru a trage concluzia că administrația poloneză încalcă dreptul la liberă circulație și încalcă dreptul familial al cetățenilor care doresc să se căsătorească într-un alt stat membru cu o persoană de același sex, fapt care contravine legislației comunitare. Dorim așadar să subliniem importanța articolului 20 privind uh, Tratatul pentru Funcționarea Uniunii Europene, care recunoaște dreptul tuturor cetățenilor europeni de a circula liber și de a locui pe uh, teritoriul unui, alt, unui, stat, unui stat membru. În opinia noastră, Ceea ce fac autoritățile poloneze nu reprezintă altceva decât o încălcare a dreptului fa la familie, fapt care a fost semnalat ca atare și de Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, suntem de părere că astfel de practici nu pot fi justificate printr-o excepție a, a politicilor publice. Credem că în ceea ce privește acordarea unui certificat privind statutul marital, nu revine uh, um, soluționării la nivel european la o primă privire, dar uh, Considerăm că acest lucru este important de tratat și la nivel comunitar pentru că se referă la modul în care sunt implementate tratatele europene. Să nu uităm că dreptul uh, la viață de familie este garantat și de Carta Drepturilor Fundamentale și de articolul 8 al Convenției Europene privind drepturile omului semnat la Roma în 1950. De asemenea, acest fapt a fost semnat și de Curtea Europeană de Justiție. Considerăm așadar că acest aspect nu poate fi trecut cu vederea de instituții europene în momentul în care se analizează problema semnalată în petiția noastră, mai ales fiind vorba despre aderarea iminentă a Uniunii Europene la Convenția în cauză. Vă mulțumesc pentru atenție. Per la Comisiune, Rodrigo Bale. Mulțumesc, Rodrigo Bale, din partea Comisiei, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și petiționarului și mulțumesc și comisiei pentru Petiții pentru a fi acceptată această petiție. Deplângem situația descrisă în acest document. Din punct de vedere juridic, această chestiune care prevede emiterea de documente pentru intrarea într-o într, într -o relație de același sex nu intră în domeniul de aplicare al directivei 38 per 2009, uh, pentru că per 2004, pentru că discutăm despre recunoașterea căzniciilor și dreptul la căznicie. Așadar, cetățenii polonezi în cauză riscă în, având în vedere cele prezentate în petiție, să nu aibă dre respectate dreptul la liberă circulație și la viață familială. Insist însă pe faptul că directiva vizează situația cetățenilor care doresc să circule liber în uh, Uniunea Europeană, vizând strict acele situații în care un anumit cetățean dorește să se mute cu familia. Carta drepturilor fundamentale, care acum are forță obligatorie mulțumită tratatului de la Lisabona, se aplică și ea numai în momentul în care este în joc legislația comunitară. În acest caz, așadar, nu putem aplica nici Carta, Fundament- Carta Drepturilor Fundamentale. Comisia însă a luat la cunoștință această problemă, a luat la cunoștință situația actelor juridice maritale pentru a vedea cum anume se poate îmbunătăți această situație. În ciuda situației pe care o deplângem din Polonia, eh, regretăm faptul că în baza directivei 38 per 2004 nu putem să tratăm această situație. Vă mulțumesc. Mr. Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cashman are cuvântul. Thank you, President. Um, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă surprinde ceea ce a spus Comisia. Nu o luați personal, pentru că sunteți doar mesagerul și nu vinovatul. În ceea ce privește chestiunile drepturilor fundamentale, Comisia mereu a trebuit să fie determinată, prin toate metodele posibile, să facă ceea ce trebuie. Acesta este aceste chestiuni țin de competența statelor membre, într-adevăr. Îi mulțumesc petiționarului pentru prezentare, pentru că am văzut foarte clar cum anume poate să se ajungă la o situație nefastă în anumite state membre. Când discutăm despre libera circulație, dacă un stat membru nu furnizează documentația necesară care să ateste faptul că o anumită persoană nu se află într-o relație cu o alta, atunci sigur, acea persoană nu poate să încheie o relație oficială cu o altă persoană dintr-un alt stat membru și dacă ți se neagă acest drept, atunci nu poți să beneficiezi de drepturile pe care ți le conferă un stat membru în care locuiești. Drepturi care ar trebui în mod normal să îți revină. Asta fie că discutăm despre un parteneriat civil, fie despre o căsnicie de același sex. Deci este aici nevoie de a furniza o dovadă. Și faptul că nu se oferă acea dovadă are anumite efecte la mai multe nivele. Odată când discutăm despre jurisprudența în relație cu dreptul la viață familială. Dacă dorești așadar să formezi o familie, atunci vei avea probleme. Discutăm aici despre regulamentul din 2004 care se referă direct la viața familială acolo parteneriatele de același sex și căsnicile de același sex sunt și ele incluse în regulament. La acest capitol, da, aveți dreptate, pentru că acolo discutăm despre reîntregirea familiei. Însă dreptul la familie presupune că în momentul în care uh, te-ai căsătorit, ai intrat într-un parteneriat legal, îți revin anumite drepturi și responsabilități din punct de vedere legal. Ai anumite drepturi și totodată ai și responsabilități și permiteți-mi să ofer un exemplu în acest sens. Două persoane care încheie un parteneriat civil în Regatul Unit, eu sunt într-un astfel de parteneriat civil, în paranteză fiind spus, dacă aș suferi așadar eu un accident în drum spre Luxemburg, atunci partenerul meu, din punct de vedere juridic, este pe deplin îndreptățit să spună cum anume să mă trateze, dacă să mă țină viața aparatele și așa mai departe. Dacă partenerul meu ar fi de cetățenie poloneză și nu ar fi primit documentele necesare pentru ca noi să avem o relație oficială, deci, neavând relația oficializată, atunci nu am putea întemeia o familie, nu am putea să beneficiem de ceea ce se stipulează la articolul 8 al Convenției privind drepturile fundamentale. Așadar, reamintesc faptul că articolul 6 și articolul 8 al Tratatului de la Roma stipulează toate aceste lucruri la nivel comunitar. De asemenea, de intrarea în vigoare a Tratatului la Lisabona, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului este și ea aplicabilă și se referă tocmai la această chestiune a dreptului de a-ți întemeia o familie. Nu în ultimul rând, doamne președinte, știți uh, foarte bine că sunt extrem de înflăcărat când vine vorba despre drepturile omului și libertățile civile. Aș putea vorbi la nesfârșit pe marginea acestui subiect, dar aș dori să menționez doar un argument uh, Tratatul de la Amsterdam care stabilește comunitatea europeană semnat în 99 stipulează și principiul non-discriminării. Acest principiu a fost inclus în tratat și se referea la uh, combaterea discriminării de orice fel, inclusiv pe bază sexuală a fost, acest principiu a fost preluat și în articolul 13 privind tratatul pentru funcționarul Uniunii Europene și în articolul 19. De asemenea, a fost și întărit în Carta Drepturilor Fundamentale. Discutăm așadar aici despre principiul non-discriminării, non-discriminării pe bază de naționalitate. Dacă pe baza naționalității are loc un, o astfel de discriminare și dacă statul membru din care provii nu îți conferă un document necesar pentru a arăta care este statutul marital, atunci avem de-a face cu discriminare pe bază de naționalitate. Iată așadar, naționalitatea este utilizată în alt stat membru pentru a submina anumite drepturi. De asemenea, am văzut că petiționarul a venit cu o serie de argumente și aș dori ca toată lumea să le citească și să păstrăm această petiție deschisă după cum a spus și Comisia, aceasta examinează acum rolul parteneriatelor civile și a căsnicilor de același sex și modul în care acestea uh, au un anumit impact în comunitatea europeană. În baza tratatelor menționate de mine, aș dori și a cazurilor uh, care au parvenit la Curtea Europeană de Justiție, aș dori să menținem această petiție deschisă. Vă mulțumesc. Grazie, colega Mulțumesc, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Κάσμαν ήταν... doamnă președinte. Domnul Cashman ne-a copleșit cu uh, cunoștințele sale juridice și de fond și nu, nu putem să adăugăm foarte mult pe lângă cele spuse de domnul Cashman. După ce am ascultat acest raport foarte uh, bine documentat și răspunsul comisiei, care a fost bine argumentat, ceea ce văd eu este că avem următoarea problemă. Utilizăm directivele, legile uh, a la carte Adică așa cum ne convine, atunci când ne convine, atunci când comisiei îi convine, se lărgește domeniul de aplicare. Atunci când ne, nu ne mulțumește un anumit aspect sau nu vrem să uh, stricăm lucrurile, limităm domeniul de aplicare a directivelor. Nu îmi place acest lucru și cred că acest lucru trebuie să se schimbe. Putem să încercăm să ducem la o schimbare, uh, menținând deschise cazurile cum ar fi acesta, pentru că un lucru pentru care trebuie să luptăm pentru a ajuta pe cetățenii europeni este uh, exprimarea adevărului. Petiționarul din Polonia a spus adevărul. A spus ceea ce a vrut, vrea, a vrut să intre într-un parteneriat sau o să căsătorie de același sex. De vreme ce a vrut să se căsătorească într-un alt stat membru, ar fi avut această uh, posibilitate dacă nu ar fi declarat că este vorba de o căsătorie de același sex. Însă nu asta este ideea. Ideea este că trebuie să uh, acceptăm principiul alegerii ca un drept um- uman. De asemenea, dacă trebuie să intervenim sau nu, un stat membru care se comportă în acest fel, de facto, intervine în felul în care un alt stat membru uh, își uh, uh conduce afacerile administrative. Nu vreau să folosim legislația ca o scuză uh, pentru a acoperi chestiunile pe care nu uh, suntem dispuși să le discutăm cu instrumentele care ne stau la dispoziție. Mă alătur colegilor care au luat cuvântul și au spus că această petiție trebuie să rămână deschisă. Nu doar datorită fondului, ci și datorită felului în care comisia ar trebui să se comporte și felului în care instrumentele juridice ar trebui să fie folosite. Vă mulțumesc. Eh, Öffner. Domnul Hef. Der Fall ist kompliziert und Mulțumesc, într-adevăr acest caz este destul de complicat, mai este 6 fără 2 minute și trebuie să ajungem la final. Foarte pe scurt, este un caz complicat pentru că discutăm aici despre dreptul la întemeierea unei familii, un drept care revine statelor membre, nu putem să intervenim aici. Și cu siguranță nici nu vrem să modificăm această situație, dar aici este situația puțin diferită, pentru că fiecare stat decide dacă Uh, conferă dreptul la o căsnicie oficială mm, partenerilor de același sex sau nu. De asemenea, discutăm aici și despre modul în care un alt stat membru poate să intervină și să împiedice încheierea unei uh, oficializarea unei relații într-un, uh, pe teritoriul unui alt stat membru. Colegul meu Cashman a explicat foarte frumos despre ce este vorba în acest caz și mă alătur spuselor lui să menținem petiția deschisă. Interventi. Reprezentante la Comisiune chiede o replică, sì. Yes. Nu Mai există alte intervenții. Reprezentantul Comisiei are din nou cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva cuvinte. Uh, înțelegem acest caz uh, uh, cuplurile de același sex din Polonia care nu pot să intre într-un parteneriat eh, recunoscut în alt stat membru din motive pur birocratice. În ciuda înțelegerii pe care o avem față de această situație, este foarte important pentru Comisie, pentru Uniunea Europeană în general, să acționeze în uh, cadrul puterilor pe care și le-au acordat și, din păcate, nu uh, este cazul. Am citit uh, avizul juridic din cazul Arlen and Porter, care era nefondat din punct de vedere legal și în ciuda înțelegerii pe care o avem pentru acest caz din punct de vedere juridic, acum în acest caz Comisia Europeană nu deține puteri juridice și nu putem uh, folosi directiva 2438. Vă mulțumesc. Domnule Cashman, doriți să luați din nou cuvântul? Da, uh, doresc să fac doar o sugestie. Datorită faptului că uh, unii dintre noi că unii dintre noi cred că legislația europeană este afectată și directiva 2004 din 58 se aplică datorită negării dreptului de rezidență liberă, uh, sugerez ca această petiție să Um, rămâne deschisă și să cerem o întâlnire cu comisarul uh, uh, aferent, care cred că este doamna comisar Reding, pentru a discuta mai în profunzime această problemă. Domnul Iar, aș dori să vin și eu cu o completare. Aici avem două chestiuni diferite. Pe de o parte, dacă un stat membru recunoaște o relație oficializată într-un alt stat membru și o altă chestiune care mă interesează pe mine este următoarea. Cum anume poate un stat membru să refuze să emită anumite documente? Deci trebuie să separăm aceste două problematici. Când eu mă prezint în fața unei autorități și solicit un anumit document, atunci autoritatea nici nu are dreptul să mă întrebe de ce ai nevoie de acel document. Eu am nevoie doar de o confirmare a statutului meu. Deci, aș dori să menținem petiția deschisă și să despărțim aceste două probleme. Nu ci sunt alte intervenții. Nu, nu. Mai există alte intervenții? Cred că toată lumea este de acord, așadar, ca această petiție să rămână deschisă. Și dincolo de ceea ce a spus reprezentantul Comisiei, ceea ce este important pentru noi aici este să evaluăm dacă într-o situație ca și cea din petiție există un caz de discriminare și o încălcare a legislației comunitare. După cum a spus în mod corect domnul Iar, atunci când există o încălcare suplimentară a legislației comunitare, pentru că se refuză emiterea de documente uh, care țin de statutul civil. Uh, acest lucru nu pare să uh, coincide cu legislația existentă. Aici nu trebuie să, nu trebuie să un cetățean nu trebuie să fie constrâns să prezinte o motivare atunci când solicită un document Propunerea este, mea este să facem ceva pentru a ne asigura că putem răspunde corespunzător. De aceea sugerez să cerem un răspuns prompt din partea Comisiei Libe, care examinează în momentul actual directiva, să ne adresăm în mod formal directivei uh, Comisiei Libe, cerând o un aviz în legătură cu această directivă. Vom evalua acest aviz și vom vedea dacă trebuie să uh, apelăm și la alte instrumente. Aceasta este opinia mea personală, nu știu care este părerea dumneavoastră. Nu mi se pare logic să uh, le, ne adresăm acum autoritățile lor poloneze, pentru că răspunsul l-am primit deja uh, Uh, acesta există în petiție, știm care este legislația națională, uh, autoritățile poloneze aplică legislația în mod foarte riguros, însă dacă cineva uh, simte că este necesar să cerem un motiv întemeiat din partea autorităților poloneze, atunci putem face și acest lucru. Atunci lăsăm petiția deschisă și cerem un aviz din partea Comisiei Libe. Foarte bine, s-a aprobat și am terminat toate punctele de pe ordinea de zi pe astăzi. Ne revedem mâine dimineață.